Eh, good morning. We have some, uh... Bună dimineața! Avem uh, câțiva invitați, vom avea un schimb de opinii pe, baza, pe marginea politicii de coeziune după 2013. Încă nu au sosit cu toții, așa că putem să începem cu uh, doamna Anne-Sophie de la Age Platform Europe, dacă nu este gata. Da, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Voi începe cu câteva cuvinte despre organizația mea, astfel încât să înțelegeți de ce voi face câteva comentarii ulterior. Aici deci este o rețea europeană care reunește peste uh, 32 milioane de persoane în vârstă din uh, țările membre și cele pe care de aderare și încercăm să avem interes de uh, persoanelor mai în vârstă în uh, politicile europene. Vorbim despre cei cu vârsta de peste 55 uh, de ani și în Europa e vorba de o cifră de 150 de milioane de persoane. Și cum facem promovarea intereselor acestora? Nu doar prin uh, punerea înainte a intereselor și problemele lor, dar uh, venim și cu soluții care să fie bune nu doar pentru uh, vârstnici, ci și pentru celelalte generații mai tinere care uh, se confruntă cu diverse probleme în acest moment. Iată așadar care ar fi abordarea pe care o promovăm noi, care este sprijinită în unanimitate de rețeaua noastră. Nu voi uh, intra în detalii tehnice. Știu că sunteți în negocieri în acest moment, s-au făcut propuneri și pot să spun că sprijinim ce propuneți dumneavoastră, abordarea dumneavoastră și un lucru aș vrea să subliniez în special și anume nevoia uh, de promovare și de sprijinire a unei cooperări uh, multiguvernanță mai bune. Am lucrat uh, cu autoritățile regionale din, în campania noastră pentru medii prietenoase cu persoanele în vârstă, adică, uh, de fapt, medii care să fie prielnice tuturor vârstelor. Și um, domeniu unde am vrea mai multă cooperare și mai multe ocazii de cooperare între diversele niveluri de guvernanță, pentru că autoritățile locale ne spun că pot să încerce să vină mai bine în întâmpinarea nevoilor populației în funcție de um, anumite categorii de vârstă în special, lucru absolut necesar, însă acțiunile lor sunt limitate dacă nu sunt sprijinite și la nivel regional, dacă acestea există, și după aceea de nivelul național. Uh, DG Employment, uh, Comisia Europeană, a organizat o conferință pentru um, pe marginea acestui subiect în iunie anul trecut și a demonstrat că uh, țările care se descurcă cel mai bine sunt acelea care au Uh, înregistrat uh, o cooperare bună între aceste niveluri, acestea având aceeași viziune asupra provocării pe care uh, o întâmpină și cum să o rezolve și problema modernii este o astfel de provocare, la fel ca și provocările de mediu, de exemplu, și Așadar, în momentul în care s-au promovat uh, uh, cooperarea între aceste niveluri, s-a ajuns la cele mai bune rezultate. Pentru noi, uh, campania pe care o desfășurăm uh, uh, sperăm să fie sprijinită de poziția, politica de coeziune și de instrumentele de finanțare. E vorba de um, o abordare de de parteneriat pentru inovare, pentru îmbătrânire activă și sănătoasă. E vorba de crearea de parteneriate între părțile implicate respective, nu doar actori publici, dar și industria, um, cercetători și așa mai departe. Și noi desfășurăm o campanie pentru promovarea mediilor prietenoase cu persoanele în vârstă, vârstă și una dintre chestiunile esențiale pe care încercăm să o obținem este o campanie pentru uh, um, o cooperare la nivel regional, local, o conferință a primarilor pentru aceste probleme. Uh, de ce considerăm că fondurile structurale ar trebui să sprijină astfel de idei? În primul rând, pentru că Comitetul Regiunilor, în primul rând, în avizul uh, pe care l-a înaintat uh, președinției daneze în mai, a făcut și acest apel uh, pentru o schimbare în modul de guvernare și acesta a, ide- a identificat nevoia de, răs- de a răspunde la schimbările demografice, acesta reprezentând una dintre provocările esențiale cu care se confruntă autoritățile regionale, dar acest lucru nu este reflectat neapăr- neapărat și uh, în deciziile luate la nivel național și am văzut câțiva eurodeputați care au subliniat uh, mai și mai mult nevoia de a ține cont de aceste provocări pentru noi, uh, într-adevăr, acest lucru ar fi important de sprijinit și am vrea să vedem dacă se poate consolida, poate Uh, accentul pe um, abordarea pe, de-a lungul uh, întregii vieți, unii dintre noastre sunt uh, implicați în anumite rețele de profil. Multe dintre autoritățile regionale trebuie să concilieze nevoi care pot părea divergente la prima vedere, dar am dorit de asemenea să se introducă și o dimensiune de inovare, lucru specific care trebuie să fie consolidat la nivel european, de asemenea și o legătură cu dimensiunea de mediu. Mai există și uh, o, un amendament pentru FEDER care să permită niște uh, investiții structurale uh, mai ales dacă pot fi folosite de acele regiuni unde e nevoie de mai multe investiții, de exemplu pentru adaptarea mediului pentru, acesta, pentru ca acesta să fie mai prielnic persoanelor în vârstă, de fapt tuturor uh, categoriilor de vârstă. Iată ce vreau să uh, remarc în acest moment. Nu o să intru în detaliile legate de diferitele amendamente pe care le-ați înaintat, dar dacă considerați că ar fi util din partea noastră să vă trimitem niște sugestii de amendamente, noi uh, vă putem uh, trimite astfel de sugestii uh, um, ulterior. Până acum am fost foarte ocupați cu anul european pentru îmbătrânire activă și solidaritate între generații. Am alergat un pic în toate părțile, dar pentru noi acest dosar necesar este unul cu adevărat esențial și sperăm că normele se vor uh, îmbunătăți pentru a ne asigura că instrumentele respective vor duce la cele mai bune rezultate, prin, um, permițând um, actorilor regionali um, și locali să-și folosească potențialul uh, uh de plin cu sprijinul uh, nivelului național, desigur, dar cu siguranță acestea două um, regiunul și trebuie să aibă un cuvânt mai mult de spus în um, organizarea finanțării ulterior. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim, doamnă Para. Spune președintele, dau acum uh, cuvântul domnului Julian Dijol, care reprezintă organizația Housing Europe. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În prezentarea mea Mă voi referi la trei elemente principale. Vom vorbi în primul rând uh, despre uh, concentrale, concentrare tematică în investiții la um, nivel local, uh, e vorba de regulamentul FEDER și apoi de um, importanța infrastructurilor în combaterea um, excluziunii sociale și apoi potențialul dezvoltării conduse la nivel local și a investițiilor um, de profil și pentru a menționa o chestiune foarte importantă în ceea ce privește impactul social al investițiilor, voi, uh, mă voi referi și la locuințele accesibile, pentru că noi reprezentăm Federația pentru locuințe sociale și uh, colegii mei au lucrat mult pe acest domeniu. În primul rând, de ce sprijinim uh, uh, concentrarea tematică pentru domeniul consumului redus de carbon? vedeți pe ecran problema um, sărăciei energetice în Europa. Au apărut discuții din ce în ce mai multe dacă e nevoie de o definiție uh, comună în Europa pentru a se ajunge la propuneri de politici. De, de fapt, datele există, cifrele există, vin de la Eurostat și se spune că ă, la cel puțin 50 de milioane de persoane nu pot să-și încălzească locuințele în mod corespunzător, iar acest lucru poate fi considerat ca o ă, sărăcie energetică. Și vedeți diferențele în funcție de țări în grafic. Uh, de asemenea, mai sunt uh, o serie de indicatori care sprijină acest lucru. Încă un motiv încă pentru care uh, sprijinim concentrarea tematică pentru reducerea consumului de carbon este că eficiența energetică pentru locuințe este uh, foarte eficientă pachetul de stimulente și uh, s-au făcut uh, studii referitoare la efectul uh, Um, cheltuielilor în acest domeniu față de cheltuieli în alte domenii similare și pot să vin cu detalii în acest sens. Și au apărut și probe referitoare la efectele în lanț asupra locurilor de muncă și programele de renovare, de modernizare a locuințelor înseamnă uh, crearea de locuri de muncă și uh, suplimentarea locurilor de muncă în alte sectoare uh, Um, adiacente și dacă combinăm aceste chestiuni cu nevoia de investiții, Um, care, conform Comisiei Europene, este de 60 de miliarde de uh, euro pe an până în 2020 pentru a se atinge obiectivul 2020 dacă combinăm acest lucru cu noua directivă pentru eficiența energetică, puteți să vă dați seama exact de nevoia enormă din acest domeniu și de aceea noi uh, sprijinim uh, um, um, eligibilitatea cheltuielilor de la articolul 4 din uh, FEDER, asta înseamnă că nu, nu că există obligație că, că ar trebui să facă aceste cheltuieli pentru locuințe, dar uh, noi suntem siguri că uh, locuințele vor reprezenta o, o alegere printre cele mai clare. În al doilea rând, importanța priorităților uh, de investiții din articolul 5 din regulamentul FEDER. Au apărut critici uh, din partea anumitor actori din domeniul legat de uh, gama largă de priorități de investiții și s-ar putea ca uneori să apară abuz în acest sens. Noi considerăm că, uh, de fapt, propunerea este propunerea comisiei care a fost sprijinită și de Parlament este coerentă și dacă ne uităm în mod special la chestiunea locuințelor, există mai multe posibilități, eficiența energetică, infrastructurii sociale, sociale, uh, regenerare urbană, de asemenea. Și încă un domeniu a mai fost adăugat de Parlamentul European, așa cum a menționat anne Sofie, este vorba de un amendament privind am, articolul 5, am alinatul 9, care uh, permite FEDER să fie folosit pentru mediile, pentru uh, viață independentă. Și noi sprijinim acest lucru pentru că corespunde mai multor tipuri de proiecte la fața locului și nu este mereu posibil sau eficient să se combine astfel de proiecte. Așadar, dacă vrem să ne concentrăm pe chestiunea investițiilor în infrastructură socială, o să vă arăt uh, o imagine uh, care vă va um, demonstra de ce e o tactică bună pentru combaterea excluziunii sociale și uh, vedeți aici uh, modul în care sunt distribuite um, resursele în ceea ce privește locuințele sociale în Franța, dar acest lucru poate să fie aplicat și în alte state. Și vedeți că uh, persoanele din prima chintilă sunt cele care um, reprezintă chiriașa locuințelor sociale. Așadar, dacă vrem să combatem sărăcia, trebuie să rezolvăm problema locuințelor sociale. Și așadar, o variantă coerentă de dezvoltare în, în acest sens ar putea să ducă și la îndeplinirea obiectivelor 20, 2020 de reducerea sărăciei în Europa. Și încă un lucru, potențialul uh, actorilor locali și uh, integrați În felul acesta recunoaștem două chestiuni importante. În primul rând că chestiunile de dezvoltare regională implică o acțiune integrată. Face parte acest lucru și din politicile legate de schimbările climatice și vedeți aici uh, modul în care se prezintă lucrurile la nivel uh, local. Eficientizarea clădirilor este doar o bucată din puzzle, dar apar și politicile sociale și dacă vrem să rezolvăm problema veniturilor uh, mici, trebuie să ne uităm la mm, uh, cauze care uh, implică și condiții de sănătate precare, locuințe precare și așa mai departe. Și iată o chestiune foarte importantă pentru actorii la nivel local. Și încă un lucru pentru instrumentele de dezvoltare locală, uh, este că acestea recunosc uh, implicarea utilizatorilor, dar poate că aici e loc de mai bine și facem aici o trimitere la articolul 28, de fapt articolul 28 până la uh, 32 din regulamentul privind dispozițiile comune, de asemenea și regulamentul privind ITI uh, și uh, de asemenea propunerea Parlamentului European care ar consolida um, rolul uh, actorilor la toate nivelurile de decizie, inclusiv selectarea criteriilor pentru strategie și propunerea um, Comisiei poate se baza prea mult pe rolul statelor membre și considerăm că este important să se evite uh, ceea ce s-ar numi o determinare prematură a strategiilor locale. Trebuie să lăsăm și timp, timp și um, um, actorilor locali să dezvolte strategii și să definească criterii în acest sens. De asemenea, sprijinim amendamentul uh, Parlamentului care consolidează rolul autorităților de gestionare în definirea rolului grupurilor de acțiune locale și considerăm că acest lucru este uh, important să fie făcut la nivel local. Și voi da două exemple de potențe potențiale uh, dezvoltări, mai ales din perspectiva locuințelor. Putem să ne gândim la um, cartiere ecologice, unde um, furnizorii de locuințe ar putea să joace un rol uh, de conducere și aici cu siguranță că ar putea să uh, se apeleze la FEDER, la FSE uh, sau la alte fonduri pentru instruire de asemenea, mai e vorba și de chestiunea um, cartierelor sau a zonelor uh, sigure. Acestea ar putea să fie și ele incluse în um, aceste dispoziții și aici impactul ar putea să fie unul uh, esențial. Și din nou sperăm că actorii uh, locale vor avea un rol esențial. Și pentru a încheia o întrebare esențială, nu doar pentru Curtea de Conturi, uh, uh, dar Uh, mai avem și alte probe că vor apărea îmbunătățiri uh, și e nevoie pentru acestea de intervenție la nivel european. Și măsurarea impactului uh, social a politicii de coeziune este o chestiune foarte delicată, foarte complexă, e nevoie de indicatori uh, uh, cantitativi și considerăm că autoritățile de gestionare și comisia ar trebui să se facă, să-și facă evaluările și pe baza um, cifrelor și a lucrărilor actorilor de pe teren, de la fața locului. Uh, practic, uh, ar fi nevoie de un nivel redus de indicatori la, obținuți la nivel european, care să fie suplimentați, completați de indicatori de, la nivel local. Nu putem să avem un singur uh, set de indicatori la nivel european care să reflecteze um, chestiunea foarte complexă a impactului social. Încă o parte foarte importantă, dacă e nevoie de um, intervenție europeană. Avem un uh, răspuns simplu care apare din experiența implementării uh, diverselor proiecte și din elaborarea diverselor studii. A fost uh, o abordare comună pentru proiectele de locuințe. Um, s-a îmbunătățit ingineria în acest sens prin, prin crearea unor cooperări între actorii implicați, lucru care arată încă o dată valoarea um, Uh, suplimentar um, a intervenției europene, pentru că fără finanțare din partea FSE sau FEDER nu s-ar fi ajuns uh, la rezultatele îmbunătățite. Vă mulțumesc cu acestea pentru atenție și desigur vă, vă stăm la dispoziție să, prin, uh, cu sprijin pentru parcurgerea cu bine acestor negocieri și vă dorim mult succes. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim, domnule Dijo. Dau acum cuvântul domnului Sebastian Codino care reprezintă WWF, uh, World Wildlife, World Wildlife Fund. Um, WWF has been... Bună ziua. World Wildlife Fund s-a ocupat de politica de coziune de 10 ani și voi sublinia câteva priorități pe care le recomandăm Parlamentului European. Mai întâi, și aici vorbesc în numele a șapte ONG-uri de mediu de vârf, nu doar World Wide Fund, ci o coaliție a ONG-urilor europene care se ocupă de mediu atât în Bruxelles cât și în statele membre. considerăm că sunt elemente importante care trebuie realizate pentru a asigura coerența viitoarei politici de coeziune cu prioritățile și uh, sarcinile UE până în 2020, pentru a crea uh, locuri de muncă verzi, pentru a întări afacerile și pentru a contribui la bunăstarea cetățenilor, pentru că acestea sunt obiectivele UE 2020. Și zonele cheie pe care le voi sublinia Astea sunt patru. Două au legătură cu cadrul de politică, deci și celelalte două de implementare. Implementarea politicii de coziune trebuie să fie corectă. Pe partea de politici, trebuie îmbunătățită concentrarea tematică spre o economie cu doze reduse de emisii de carbon și pe uh, o abordare bazată pe proiecte. În al doilea rând, prioritățile de protecție a mediului și eficiența utilizării resurselor un subiect din ce în ce mai important și măsuri de protejare a ecosistemului și biodiversității pentru a se asigura că sunt mai explicite și mai vizibile în cadrul politicii de coeziune și apoi, pe partea de implementare, prima problemă a implementării este îmbunătățirea orientării spre rezultate a politicii de coeziune prin condiții ex ante pe de o parte și pe de altă parte printr-o abordare bazată pe ținte și indicatori, care, după părerea noastră, este absolut esențială pentru a îmbunătăți rezultatele politicii. A doua problemă de implementare înseamnă să asigurăm parteneriate puternice la toate nivelurile prin guvernanță multinivel și aici intervine codul european de conduită. Și aici susținem uh, propunerea Parlamentului de a îmbunătăți această chestiune. Și apoi, dacă intru în diferitele regulamente pe care am lucrat și în regulamentul cu prevedere comune și în ce privește prevederile comune, prima chestiune pe care o susținem este să ne asigurăm că biodiversitatea va fi mai vizibilă în articolul general, articolul 8, și să ne asigurăm că este mai proeminentă acolo, pentru că am constatat că la nivel local unele autorități de management refuză să investească în biodiversitate și protecția ecosistemelor dacă acest lucru nu este explicit în regulament. Deci trebuie să fie mai vizibil și mai explicit. A doua chestiune din prevederile comune legată de uh, climă. Susținem uh, amenda- două amendamente făcute de Parlament, unul referitor la evaluarea impactului de climă al programelor, articolul 48, și al doilea, să se evalueze impactul asupra diversității a unor proiecte majore. Și noi credem că aceste adăugiri pe care le-a adus Parlamentul sunt fundamentale pentru a îmbunătăți evaluarea programelor și pentru a ne asigura că ele sunt mai bine încadrate și că vor evita proiecte care consumă inutil resurse și vor asigura o implementare mai bună a programelor și a politicii. Și ultimul element fundamental din uh, prevederile comune eh, se referă la principiul parteneriatului, o problemă foarte sensibilă cu Consiliul, știm, ne-am uh, am fost uh, implicați foarte puternic pentru a face presiune asupra statelor membre pe această chestiune, pentru că, din nou, pe teren, colegii noștri știu cât de greu este să fii implicat în conceperea acestor programe și am făcut o scrisoare comună din partea 42 de instituții, organizațiile societății civile, federații ale organizațiilor de afaceri, uh, de asemenea Housing Federation și mult, mulți alți, multe alte ONG-uri, și ne-am exprimat cu toții în favoarea unui principiu mai puternic al parteneriatului și, nu pentru, și pentru un mandat uh, de conduit obligatoriu. Asta în Parlamentul și sperăm că nu veți da înapoi în fața Consiliului, care încearcă acum să slăbească acest principiu. Noi considerăm că acest principiu al parteneriatului este fundamental pentru a asigura o, o cunoaștere și o aplicare mai bună a politicii uh, de coeziune la nivel regional și local, ceea ce va duce la o politică mai utilă, la mai multă eficiență și la rezultate mai bune și ni se pare acest lucru fundamental în momente de criză și de austeritate. Și apoi, dacă trec la regulamentul privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cea mai mare problemă pe care avem acolo se leagă de climă și de energie. În ce privește clima, susținem concentrarea tematică pe investiții cu emisii reduse de carbon și, după părerea noastră, investiții în Investițiile în economia de energie sunt uh, un lucru extrem de important și pozitiv pentru că beneficiul este sigur reducerea consumului de energie, îmbunătățirea uh, și reducerea costurilor companiilor și consumatorilor și reduc importurile de energie care sunt ce în ce mai scumpe pentru Europa și se îmbunătățește independența energetică, se crește numărul de slujbe verzi, uh, susținerea eco ecoinovație. Deci investițiile în uh, economiile energetice, mai ales în sectorul construcțiilor, sunt un lucru extrem de pozitiv și uh, o concentrare tematică care să țintească în mod clar investițiile în economiile de energie ar fi extrem de profitabil pentru Europa în întregul său. Și am făcut un studiu privind impactul asupra locurilor de muncă a făcut uh, acest lucru consultanță, o firmă de consultanță GHK și ei au calculat că, în medie, politica de coeziune creează 17.000 de slujbe cu un miliard de euro investiți într-un an, în timp ce același miliard investit într-un an în eficiență energetică a clădirilor va crea 26.000 de locuri de muncă. Deci cu 53% mai mult pentru aceiași bani. Așadar, este un impact adițional vizibil, clar, începește crearea de locuri de muncă dacă ne concentrăm pe uh, eficiența energetică a clădirilor. Și, în fine, susținem clar amendamentele Parlamentului că cel puțin 22% din IRDF uh, ar trebui să se concentreze, să se ducă pe uh, investiții cu emisii reduse de carbon și 12% în regiuni mai puțin dezvoltate. Și, după părerea noastră, acesta ar fi un minim, iar Parlamentul nu ar trebui să facă niciun compromis uh, cu Consiliul pe aceste cifre, pentru că toată lumea are de câștigat. A doua problemă uh, este abandonarea sectoarelor uh, intensive din punct de vedere al emisiilor de carbon și pe această problemă a fost preocupați de propunerea de a lăsa statele membre să aleagă obiectivul tematic uh, care să fie abordat în concentrarea globală și tematică. Pentru că ne temem că multe state pot alege obiectivul tematic transporturi. Asta înseamnă investiții masive în transportul rutier și suntem preocupați că transportul rutier este, uh, are emisii foarte mari de carbon și o infrastructură intensivă din punct de vedere al emisiilor de carbon și concentrează investițiile timp de decenii, pentru că odată ce ai făcut o investiție de acest gen, trebuie să o folosești zeci de ani. Deci nu, nicio stradă, nu, niciun drum nu va fi mutat de unde e în următorii 50 de ani. Și apoi ultima chestiune are legătură cu combustibilii fosili. Parlamentul și Comisia cu, pe, pe bună dreptate au uh, scos subvențiile pentru acești, acești combustibili din politica de coeziune, un lucru care mi se pare foarte înțelept și în, uh, în schimb se susține uh, energia uh, regenerabilă, dar Consiliul a, susțin, a intro, reintrodus susținere pentru gaz, ceea ce ni se pare că este o subvenție negativă, cu efecte negative și sperăm din nou că în dialogul tripartit Parlamentul va propune ca aceste subvenții pentru gaz să fie scoase, pentru că noi nu credem că uh, sunt pozitive. Și două chestiuni, ultimele două chestiuni. Prima, biodiversitate și eficiența resurselor. Uh, s-au făcut amendamente foarte utile, după părerea noastră, din partea Parlamentului, care se asigură că ecoinovația, susținerea ecoinovației este explicită în area de aplicare a directivei și, de asemenea, că Uh, măsuri de adaptare uh, climatice bazate pe ecosistem sunt de asemenea prevăzute în mod uh, explicit, precum și refacerea mediului. Și ultimul element pentru această directivă este legat de ținte și indicatori de mediu. Am făcut o propunere cu o listă cuprinzătoare de indicatori de mediu care, după părerea noastră, ar trebui să fie inclus, incluși în cadrul RDF Eh, credem că acești indicatori sunt foarte importanți dacă vrem să ne asigurăm că măsurăm impactul investițiilor eh, politicii de mediu și, pe baza, și de coeziune eh, și pe baza lor am putea stabili ținte și am putea stabili de ce cheltuim bani pe politica de coeziune și cum reușim să atingem obiectivele UE 2020 cu investiții în politica de coeziune. Și ultimul element ultimul element, așadar, biodiversitatea și utilizarea eficientă a resurselor, s-a făcut propuneri din partea Parlamentului pentru a susține în mod explicit investiții în Natura 2000. Natura 2000, după cum bine știți, este piatra unghiulară a politicii de biodiversitate a Uniunii Europene, deci e logic să începem să investim în biodiversitate cu susținerea Natura 2000. și acest lucru trebuie exprimat în mod explicit în, în regulament. Și ultimul element, uh, regulamentul privind fondul de coeziune uh, e orientat spre rezultate și trebuie să avem o listă cuprinzătoare de ținte și indicatori de mediu în cadrul programului de coeziune ca să ne asigurăm că programul își va stabili anumite ținte, inclusiv uh, ținte de mediu și să analizăm impactul politicilor de coeziune și investițiilor acestora prin diferiți indicatori, inclusiv indicatori de mediu. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you, Mr. Godinot. Mulțumesc, domnule Godinot. Domnul Peter Bercovic de la Comisia Europeană, doriți să interveniți? Mulțumesc. Aș vrea doar să vă împărtășesc câteva reflexii în legătură cu rolul ONG-urilor în general în propunerea Comisiei, dar și în discuțiile actuale din cadrul dialogului tripartit. După cum știți, ideea principală când vine vorba de reforma politicii coeziunii este că avem nevoie de rezultate mai bune și de o legătură cu UE 2020 și în special cu țintele principale pe care antevorbitorii mei le-au menționat și noi am propus noi mecanisme, am propus să ne concentrăm pe performanță, am propus condiționalitate, dar de asemenea am propus parteneriate mai puternice. De ce am propus parteneriate mai puternice? Sigur, e o problemă de bună guvernanță, dar cred că dincolo de asta este și, așa cum am spus la început, și o problemă de eficiență. Cum putem uh, folosi cât mai bine banii existenți, disponibili. Și vreau să mă întorc la raportul Coc, care a uh, criticat uh, procesul Lisabona tocmai pentru că nu a reușit să uh, implice actorii locali și regionali în procesul de implementare a țintelor. Uh, există o serie de elemente care au fost deja menționate. Poate cel mai important este codul de conduită. Sigur, Comisia a propus acest cod și noi credem că este esențial dacă vrem să uh, stabilim niște cerințe minime și bune practici. Dar există și alte lucruri care credem că sunt la fel de importante și au menționat acest lucru antevorbitorii mei. Mai întâi, dezvoltare locală uh, de, generată de comunitate, care e propus pentru toate cele patru fonduri într-un mod integrat. Noi credem că asta are un potențial enorm pentru a implica actorii locali în uh, realizarea acestor ținte uh, la și mai ales credem că există un potențial nefolosit în ERDF și în ESF. Cred că aici suntem cu toții de acord. Mai există și problema uh, raționalizării principiilor orizontale. Acest lucru a fost întărit în programul actual în legătură cu dezvoltarea sustenabilă și egalitatea, non-discriminarea. Acesta nu ar trebui să fie doar un exercițiu teoretic, ci ar trebui să fie miezul acestui uh, efort de programare și pentru asta avem nevoie de uh, expertiză și de multe ori uh, această expertiză, aceste uh, cunoștințe sunt în afara sectorului privat, sunt în la ONG-uri și la organizații civice, deci trebuie să folosim și să implicăm cât mai multă cunoaștere. O serie de domenii au fost menționate unde există un rol potențial pentru sectorul non-guvernamental în a ne ajuta să realizăm prioritățile noastre și împărtășesc foarte mult ceea ce s-a spus și aș vrea doar să subliniez câteva uh, Prima este în domeniul uh, sărăciei și incluziunii sociale, unde există un set de mecanisme, nu se mai refer în detaliu la el, dar am, acum avem în mod explicit un element de țintire a sărăciei, care este opțional pentru statele membre, dar noi considerăm că acesta este un, un instrument care trebuie să fie foarte util. Uh, în mod clar avem uh, multe resurse disponibile energia, eficiența energetică, eficiența energetică a clădirilor. Acești bani trebuie folosiți bine ca să ne asigurăm că realizăm țintele despre care vorbea colegii. Cred că un alt nou element introdus în mare parte la inițiativa Parlamentului și, sigur, un lucru față de care Comisia era deschisă deja, dar care a devenit concret în discuțiile trilaterale, concentrarea pe, schimbarea, pe schimbările demografice. Așadar, cred că și aici este un alt punct. Și acum, pentru a încheia, un alt domeniu care noi credem că este important, am uh, colaborat cu Parlamentul și cred că Consiliul uh, va fi de asemenea de acord, trebuie să avem nevoie, un, de, avem nevoie de un follow-up al uh, parteneriatelor în viitor. Acum vedem unele discuții în dialogul tripartit uh, uh, o concentrare mai mare pe parteneriate și mai ales o concentrare pe discuțiile pe care Comisia le are cu partenerii, cu ONG-urile, cu Parlamentul și în special cu Comisia dumneavoastră. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Berkovic. Mulțumesc, domnule Berkovic. Acum dau cuvântul coordonatorilor din partea grupurilor politice care doresc să participe la discuție în regulă. Thank you the, uh, the participants, the speakers, the guests for their, their contributions and I think we... Mulțumesc, mulțumesc și intervenienților. Ar fi foarte util uh, să luăm, uh, să luăm în considerare toate aceste informații pe care le-am primit în ultimul an în diversele grupuri de lucru și să le aplicăm astfel încât, într-adevăr, politica de coeziune în anii următorii șapte ani să fie mai eficientă. Am o întrebare generală pentru toți vorbitorii. E grozav că suntem cu toții de acord um, să, că, ne trebuie un acord pe marginea acestor regulamente, dar ce considerați uh, despre faptul că în statele membre în care se elaborează aceste parteneriate În unele state s-au făcut primele proiecte de astfel de contracte de parteneriat, sunt poate chiar la a doua versiune. Dar um, mă gândesc dacă într-adevăr membrii dumneavoastră din uh, Uh, statele membre respective țin uh, cont de acest lucru, pentru că până la urmă trebuie să se adapteze la noile realități. De fapt, cum stau lucrurile uh, la nivel regional, local? Cum se desfășoară acest proces? Pentru că, dacă într-adevăr vă bucurați de toate aceste chestiuni legate de Uh, programele demografice, de îmbătrânire activă, de locuințele sociale. Vreau să vă întreb dacă acestea reprezintă deja o realitate sau trebuie să... pentru că trebuie să știm acest lucru în procesul care urmează. Between this new... Și cu aceste noi ins, uh, instrumente um, și ne mai gândim și la um, IPA și la toate proiectele acestea de îmbătrânire activă, vă gândiți că uh, relația dintre politicile europene și ale noastre sunt într-adevăr luate în considerare la nivel de planificare uh, statală, dar și la nivel regional și local. Vreau să vă întreb cum stau lucrurile în realitate. Mulțumesc și altfel eu cred că am făcut o treabă bună în amendamentele noastre și ce am apărat noi în negocieri. Mulțumim, domnule Van Nistelrooy. Dau acum cuvântul domnului Dumis. Doamne, mă scuzați, Bună ziua! Sunt foarte încântată de această dezbatere și este interesant de văzut cum privim noi fiecare cu ochi diferiți același document. voastră, în geurile. Uh, se știe că ne trimiteți mereu uh, contribuții, nu doar pentru regulamentul privind dispozițiile comune, dar pentru fiecare uh, raport pe care îl elaborăm aici și zâmbesc că de la aici, plațul, am primit sute de propuneri de amendamente în ultimul an cel, cel puțin uh, și uh, vorbim acum despre mm, politica de coeziune pentru perioada următoare și aici n-aș avea neapărat întrebări, ci câteva comentarii mai degrabă. Pe de, a, pe de o parte vreau să salut Age Platform pentru că eu sunt uh, foarte activă și în Comisia pentru drepturile femeilor și uh, am primit și acolo propuneri foarte bune din partea dumneavoastră în ceea ce privește locuințele sociale pentru femei și aștept cu interes coopera noastră în viitor și vreau să vă spun acest lucru și um, aș vrea să primesc și uh, prezentarea PowerPoint în uh, format pe hârtie. E mai interesant de văzut așa, nu e foarte ușor să te concentrezi pe cifre din fiecare țară când e vorba doar de um, proiectarea pe ecrane și uh, în ceea ce privește autoritățile locale și regionale și de modul în care uh, sunt acestea reprezentate la nivel de, uh, în propunerile din partea um, um, World Wildlife Fund. Nici nu, nici nu vă dați seama de câte propuneri am avut în acest sens în ultimul an și da, știm că este vorba de o chestiune care ține de autoritățile regionale și locale mm, și vrem ca acest lucru să, fie, să se regăsească în uh, legislația europeană. Cred că până la urmă suntem cu toții în aceeași barcă, pentru că și multe dintre chestiunile pe care le-ați exprimat dumneavoastră au fost discutate deja aici în cadrul Comisiei noastre pentru dezvoltare regională. Mulțumim. Eu, da. Domnul Schroeder. Mulțumesc. Aș avea trei uh, observații de făcut. Mai întâi, a fost interesant, uh, ați spus, doamna Paron, că avem nevoie de o bună guvernanță și că aceasta poate fi îmbunătățită. E adevărat. Aveți dreptate. Numai că suntem în negocieri pentru un text legislativ și, de fapt, negocierea s-a terminat. Dacă dumneavoastră ați continuat acum discuția, apar mm, modificări minime, probleme tehnice minime care ar trebui schimbate există și explicații politice care vor fi date în legătură cu aceste probleme tehnice și amendamente minore. Ceea ce m-ar interesa pe mine ar fi să nu faceți declarații generale, ci să ne spuneți concret ce este important pentru ca să avem o bună guvernanță. Aș avea de asemenea o întrebare pentru World Wildlife Fund, pentru domnul Godino ați uh, trimis o scrisoare statelor membre. Însă, dacă mă gândesc la trilog, am impresia că scrisoarea noastră nu a ajuns la destinatari. Probabil că ați trimis-o, dar uh, a dispărut undeva pe parcurs. Așa încât revin la acele schimbări tehnice minore într-un context adevărat, în tri trilog, discuția tripartită. Am impresia că încă avem timp să trimitem această scrisoare acolo unde trebuie să ajungă. Poate că aveți și banii necesari pentru a face acest lucru, pentru a o trimite, de exemplu, uh, mai rapid uh, președinției cipriote. Dacă nu, uh, ea nu va ajunge la cei care ar trebui să o citească. Un al treilea element, problema economiei cu consum mic de CO2, cote și așa mai departe. Pentru Parlament, Ceea ce este important nu e neapărat legat de aceste locuințe. Nu trebuie să facem economii de energie pentru locuințe, ci să extindem uh, și să acoperim mai multe subiecte de acest tip. Nu știu dacă statele membre vor uh, folosi aceste informații sau uh, vor spune uh, că se vor limita la clădiri. A face clădirile mai eficiente din punct de vedere energetic este important, evident, dar lucrurile se pun mai mult uh, în discuție la nivel național și ajung la ideea de parteneriate. Ceea ce m-ar interesa ar fi să știu cum uh, văd partenerii în lumina proceselor de programare uh, propria lor implicare, astfel încât influența lor să fie cu adevărat eficientă pentru decizii importante, ca și cele pe care le luăm astăzi. astfel încât ei să poată participa într-un mod continuu la luarea deciziilor. Ce ar trebui să facem, deci, pentru ca acești parteneri să-și poată aduce competența extrem de importantă în acest context? Mulțumesc, doamnă Schroeder. Uh, eh, please, uh, eh, Mr. Olbricht, uh, take the floor. And... Domnul Olbricht. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Putem să ne punem mereu întrebarea dacă nu este prea târziu pentru implicarea partenerilor. Este de altfel uh, întrebarea pe care nu o punem aici, dacă trebuie să participe la dezbaterele, la, ne- la negocieri și așa mai departe. Oricum am impresia că ONG-urile sunt foarte bine informate. Colaborăm încă de la început, știm care a fost propunerea inițială, ONG-urile uh, urmăresc îndeaproape discuțiile noastre. Uh, și prezența lor printre noi astăzi demonstrează faptul că nu dorim să repetăm ceea ce s-a făcut în trecut, ci că trebuie să ne batem pentru anumite lucruri în ultima fază a negocierilor. Deseori, partenerii noștri sunt chiar mai bine pregătiți decât unii dintre noi, deoarece ei lucrează pe texte, nu vor doar să transmită un mesaj politic, ci lucrează pe detalii atunci când noi dezbatem aceste detalii cu partenerii, mm, cred că și în cazul FEDER lucrurile se întâmplă la fel. La modul general, efortul a fost comun încă de la început de a stabili un obiect tematic legat de democrație, dar cred că nu mai este situația pentru CPR. Nu există acest element demografie în obiectivele tematice. Am dreptate? La început aveam acest obiectiv. Însă acum nu mai este cazul, deci demografia nu mai face parte dintre obiectivele tematice și nu mai putem reveni la acest subiect. Însă am avut o dezbatere pe acest subiect. Ce n-am înțeles foarte bine, care e propunerea platformei Age. Pentru că în comisia noastră am vorbit despre primar, despre energie. Nu am înțeles foarte bine cum politica structurală ar putea permite consolidarea acestei platforme. Iar în ceea ce privește WWF, am avut de mai multe ori ocazia să menționăm aceste chestiuni, să vorbim despre ele și există unele elemente care au fost susținute de comisia noastră, în principal eficiența energetică. Nu sunt sigur, uh, cum spune doamna Șodor, că locuințele ar fi o problemă. E o problemă care se extinde, e adevărat. Intervenție fără microfon. Am spus doar că statele membre trebuie să facă alegerea de a pune accentul pe locuințe sau pe altceva și nu știm dacă ele au făcut deja această alegere. Uh, Da, nu o să fiu politically corect, dar uh, o să spun că statele membre nu sunt niște idioți. Știu foarte bine că investițiile sunt rapide, mai degrabă simple și că rezultatele sunt în general bune. Eficiența energetică a clădirilor reprezintă o investiție rapidă cu rezultate aproape imediate. Domnul Boștinaru a militat în, uh, pentru introducerea ei în fondul de coeziune și a modificat uh, pragul minim pentru eficiența energetică și emisii. Trecem de la 6 la 15 în anumite țări, la 22 în altele. Practic, uh, progresele sunt clare. De asemenea, se pune problema transporturilor, care a fost și ea integrată. Există un prim element, eficiența energetică a clădirilor și apoi uh, activăm pe tipurile de locuințe, locuințe publice și așa mai departe. Avem nevoie să conlucrăm în cadrul grupului de lucru asupra problemelor urbane pentru a ajunge la niște negocieri care să țină seama de explicații clare ale Comisiei legate de subvențiile de stat în domeniul eficienței energetice pentru clădirile private. Avem nevoie de o clarificare urgentă și pentru aceasta ar trebui să avem o reuniune. În ceea ce privește gazul, punctul de vedere este puțin diferit. Mandatul meu este să nu îl susțin. Aceasta este opinia Comisiei noastre, dar și poziția WWF. Știți că unii dintre noi, anumite state membre, vor încerca să reintroducă această problemă a gazului în cadrul dezbaterii și al negocierilor. Probabil că apoi uh, vom primi textul și în comisie. Propunerile pentru obiectivele tematice, mai ales legate de articolul 5, sunt consolidate. Eficiența energetică, are un loc al ei în regulamentul respectiv, un loc bine stabilit. De asemenea, observăm că de luni de zile ne batem pentru aceste priorități tematice legate de locuințe. Ceea ce vrem noi să spunem prin uh, locuințe uh, nu presupune o definire a lor. Acest lucru se va face prin acte delegate. Este o problemă legată de definiția locuinței, a locuinței sociale și așa mai departe, motiv pentru care trebuie să evităm ca aceste um, expresii să figureze în regulament. De asemenea, indicatorii pentru mine sunt importanți, chiar esențiali pentru a evalua eficiența politicilor. Indicatorii nu sunt cei mai buni în actele legislative care trebuie să apară în actele delegate sau de executare, pentru că comisia este cea care trebuie să facă evaluările. Ceea ce figurează în textul juridic nu va ține cont de acești indicatori de rezultat, pentru că ei uh, vor apărea de la bază, nu vor figura în textul juridic, deci, și indicatorii privind rezultatele politicilor de care dispunem acum prin Fondul de Coeziune și FEDER, respectiv cooperarea teritorială, sunt foarte generali și n-au nimic de a face cu regulamentul. Sunt de acord cu faptul că indicatorii trebuie să fie bine definiți, clar, preciși, dar ca, rapto- ca raportor voi încerca să explic în timpul negocierilor că ei nu trebuie să apară în text, pentru că în momentul negocierilor legate de indicatori, trebuie să știm că legislatorul nu poate să aibă negocieri uh, legate de indicatori, ci negocieri tehnice și indicatorii trebuie să apară în actele tehnice. Mulțumesc, domnule Olbricht. Încă trei solicitări de luare de cuvânt, după care experții vor putea răspunde la întrebările care au fost puse. Aceasta se va întâmpla până la ora 10.30. Domnule Boștinaru. Mulțumesc uh, foarte mult. Am uh, ascultat uh, niște argumente foarte importante menționate de colegii noștri. Nu pot decât să le mulțumesc pentru excelenta colaborare de care am beneficiat în timpul redactării raportului. Am beneficiat de colaborare și cu ONG-urile. Contribuția lor apare clar în conținutul raportului. Mă refer la economiile de energie în domeniul locuințelor. Contribuția ONG-urilor a fost majoră în acest domeniu. Cât despre avantajele pentru mediu, pentru emisiile de CO2, pentru joburile verzi, locale și așa mai departe, cred că ONG-urile prezintă cele mai bune argumente în favoarea acestor uh, prevederi din regulamente. Știu de asemenea că mă pot exprima în numele Comitetului Regiunilor. Vom trimite un mesaj uh, Consiliului și Comisiei pentru legat de emisiile de eficiență energetică a locuințelor, de încălzirea la nivel urban, care ar permite limitarea emisiilor de CO2 și astfel vom putea avea o abordare integrată, vom putea face economii de energie. Soluția, la rândul ei, va fi integrată pentru comunitățile noastre. Știu foarte bine, de asemenea, că ONG-urile au jucat un rol esențial în acest domeniu și este important să colaborăm în continuare, astfel încât să putem convinge Consiliul dacă el uh, va opune rezistență sau chiar se, uh, se va opune total. Mulțumesc, deci, ONG-urilor pentru excelenta colaborare, mulțumesc uh, pentru tot, uh, toată susținerea pe care ne-au dat-o pentru ca raportul să fie de bună calitate. Mulțumesc, domnule Boștinaru. I don't need... Domnul Vlasac. Nu o să repet ceea ce s-a spus deja aici. Vă mulțumesc pentru colaborare și pe baza experienței personale, Aș vrea doar să vă spun că colaborarea noastră se bazează pe contacte excelente. Nu este vorba doar de negocieri, ci și de colaborarea cu diferitele grupuri și între diferitele grupuri. Aș vrea să revin și asupra problemei abordate de domnul Nistelrooy. la ce nivel credeți că nu există un bun răspuns la nivel regional, național, cred că ar trebui să avem un consens la toate nivelurile. Pe baza experienței personale, vă spun că este esențial ca acest consens să existe la nivelul unui oraș, dar acesta este un prim nivel. Unde credeți că se manifestă cele mai mari probleme? E o altă întrebare. Apoi, transporturile Cred că numeroase state membre trebuie să facă investiții în transporturi, dar din punct de vedere ecologic și durabil, de exemplu, transporturile urbane, au nevoie de investiții, deoarece în orașe mediul înconjurător este o problemă crucială. Este absolut necesar pentru noi ca toate asociațiile comunităților sau cetățenilor să considere că problema transporturilor este esențială și uh, durabilă. Mulțumesc, domnule Vlașec, domnul Marizac. Mulțumesc. Aș vrea să fac câteva observații în legătură cu punctele ridicate de Sebastian Godino de la WWF. Când am primit propunerile, respectiv propunerea inițială din partea Comisiei privind regulamentul general, n-am fost deloc surprins, recunosc. Se ținea cont, uh, în ciuda contradicțiilor și incoerențelor pe care le-ați spus bine în evidență, a schimbărilor climaterice, sub unghiul atenuării acestora și al adaptării. În schimb, în ceea ce privește mizele legate de biodiversitate, provocările, în acest domeniu există carențe, lipsuri evidente pe care Parlamentul a încercat uh, să le acopere. Și la acest punct trebuie să vă spun, comisia noastră, negociatorii din uh, discuția tripartită și-au jucat pe deplin rolul. Ați spus și dumneavoastră Domnule Godino, în ceea ce privește articolul 8, adică principiile orizontale, Parlamentul European este cel care a integrat obiectivul în domeniul biodiversității și eu cred că acest lucru este deja bine stabilit. Mai există o deficiență, o insuficiență în obiectivele tematice, deoarece în propunerea Comisiei se spune promovarea da, la adapta și adaptarea la schimbările climaterice, gestionarea riscurilor, riscurilor, prevenția, protejarea mediului, promovarea utilizării raționale a resurselor. Și Comisia se oprește aici, ne ținând cont deloc de problema biodiversității. Și pentru că este prezentă Comisia printre noi, doresc să-i aduc aminte că în ne aflăm în cel de-al șaselea val de extinție a speciilor și Uniunea Europeană va fi vizată. Prin urmare, încă de pe acum trebuie să integrăm în mod sistematic problema protecției biodiversității. La același nivel ca și problema schimbărilor climatice sau uh, a adaptării, respectiv a atenuării. Mulțumesc! Iată, deci, stimați invitați, aveți multe întrebări la care uh, puteți deja să răspundeți. Domnul Godino, probabil. Mulțumesc pentru toate aceste remarci și observații. Mulțumesc de asemenea pentru întrebări. O să încerc să răspund la principiul de parteneriat și uh, climat. Mulțumesc, doamne Schroeder, pentru comentariile pe care le-a făcut. Scrisoarea noastră, da, se pare că s-a pierdut undeva pe drum între Bruxelles și statele membre. Am trimis această scrisoare tuturor miniștrilor de afaceri, afacerilor externe uh, și celor responsabili de politica de coeziune și, cum uh, vă puteți aștepta, nu ne-am, n-am trimis doar o singură scrisoare statelor membre, nu, am luat uh, legătura cu mai mulți membri Uh, pe parcursul unui întreg an pentru a susține acest principiu de parteneriat. Am avut reuniuni cu multe țări, cu tot felul de colegi, uh, chiar și aici la Bruxelles. Și sunt sigur că am avut de asemenea reuniuni cu un mare număr de țări pe care le pot cita aici, poate pe unele le voi uita. Oricum, ceea ce este important este că am făcut multe, am încercat să aducem principiul parteneriatului la nivelul UE și al Parlamentului. Știți uh, că multe guverne sunt mai degrabă refractare la un cod de conduită obligatorie, pentru că ei uh, doresc să aibă independență în aplicarea principiului de parteneriat. Am discutat cu reprezentanții unor state membre uh, elemente legate de constituționalitate sau instituții pentru ca ei să poată accepta ca nivelul european să își dea avizul în legătură cu uh, parteneriatele la nivel național. Ca să răspund domnului Vlasec, problema esențială pe care o avem astăzi pentru a crea parteneriate este la nivel național. Când batem la ușa anumitor state membre, ei nu doresc să ne deschidă ușa, nu vor să ne explice care este calendarul pentru conceperea unor viitoare acorduri de parteneriat sau de proiecte uh, Multe țări uh, nu ne spun nimic, deci nici noi nu știm ce se întâmplă în aceste țări, nu știm în ce moment uh, ONG-urile vor fi auzite și când putem să trimitem recomandări sau propuneri. Activitatea este deci uh, foarte dificilă astăzi, mai ales în țările din Europa de Est. E foarte greu să discutăm în aceste țări despre programele de parteneriat. Știm că majoritatea statelor membre uh, au început deja discuții pe acest subiect, au început să redacteze propriile propuneri. Prin urmare, aceste condiții care ar trebui să fie aceleași pentru toate statele membre, pentru a le obliga să îi implice pe partenerii potriviți în activitățile noastre, nu reprezintă deocamdată o realitate și acesta este motivul pentru care solicităm să existe un cod de conduită european care să definească măcar condițiile minime pe care toate statele membre ar trebui să le respecte, pentru că există multe lacune, multe situații de inegalitate în Europa. Pe unele am identificat identificat unele bune practici în anumite state membre, am făcut recomandări bazându-ne pe aceste bune practici constatate. Există și documente pe care vi le putem trimite pentru că am făcut propuneri concrete în funcție de propria noastră experiență. Ce problemă problema de FEDER? Uh, Aș vrea să vă spun câteva cuvinte legate de investițiile din uh, domeniul carburanților fosili. Este adevărat. E o problemă care revine deseori. Trebuie să subvenționăm sau nu? A fost o întreagă dezbatere la Comisia Regii și uh, dezbaterea a fost până la urmă împărțită în două capitole. Comisia a fost favorabilă ideii de a nu mai subvenționa carburanții fosili. Noi susținem în totalitate această idee pentru mai multe motive. Mai întâi, Europa și uh, la nivel internațional s-au susținut, s-au susținut declarații prin care se spunea că este necesar să se încerce să se elimine subvențiile pentru carburanții fosili. Acest lucru s-a făcut la diverse niveluri. Uh, la nivelul G20 sau alte conferințe și trebuie faptul de a continua subvenționarea carburanților fosili la nivel intern, practic boicotează credibilitatea europeană. Apoi, suntem pe punctul de a calcula un volum de investiții care ar putea fi prea important pentru gaz pentru următoarele decenii în Europa și aceasta ar putea submina uh, potențialul de dezvoltare al energiilor uh, regenerabile. Este o preocupare uh, evidentă pe care o avem până în 2020, dar chiar și până în 2050, pentru că am investit în infrastructuri gaz, evident că le vom utiliza industria va dori ca aceste investiții să fie rentabile, să le aducă banii. Deci le vom investi, le vom folosi pentru că sunt deja construite. Dar dacă construim prea multe infrastructuri pentru gaz, nu mai lăsăm posibilitatea să se dezvolte energiile regenerabile și aceasta este o preocupare deosebită la orizontul 2020. Al treilea lucru, locurile de muncă, infrastructurile din domeniul gazului nu vor crea foarte multe locuri de muncă în Europa față de energiile regenerabile. Trebuie să ne uităm la aceste două lucruri din punct de vedere al eficienței energetice. Energiile regenerabile permit reducerea dependenței de carburanții fosili și, în același timp, creează multe locuri de muncă. Este important să eliminăm aceste subvenții pentru carburanții fosili. Acum se folosește un miliard în Polonia. Polonia a cunoscut o dezvoltare puternică în ultimii 10 ani. Deci investițiile în valoare de un miliard din Polonia uh, sunt importante și dacă sunt consacrate uh, domeniului uh, energetic gaz, Polonia s-ar putea să greșească. Considerăm că subvențiile din cadrul politicii de coeziune ar trebui să țintească energiile regenerabile care vor fi, uh, bene, care vor fi benefice pentru toate țările. Mulțumesc, domnule Gondido. doamna Paron, reprezentanta platformei Age Europe. Mulțumesc. Address to age. Mulțumesc, mă voi concentra pe întrebările care ne revin nouă. Mi-am limitat la început intervenția, știind că o să ajungem ulterior la ajustarea în detaliu a documentului. Prioritățile principale sau noile abordări care ar trebui să fie reflectate vor fi discutate ulterior și de aceea eu m-am concentrat pe modul în care trebuie să fie organizat programul și sprijinul care trebuie să fie dat pentru abordarea de tip parteneriat. Nu, ni se pare că aceasta este valoarea adăugată europeană și cred că trebuie să fie subliniată și mai mult, pentru că ajută la îmbunătățirea eficienței și la atingerea celor mai bune rezultate pentru cetățeni, lucru esențial, primordial pentru noi. De asemenea, s-a trebui, ar trebui să se promoveze și uh, ajustarea la scala a inițiativelor. Există unele programe foarte mari care finanțează programe pilot și parteneriate uh, locale care să vină cu soluții inovatoare la anumite provocări regionale sau locale, dar nu există posibilitate în acest moment să fie ajustate ca dimensiune toate aceste uh, inițiative și de aceea cred că ar trebui să fie folosită politica de coeziune pentru ajustarea dimensiunii acestor inițiative. Și noi am promovat aceste idee de a se crea o structură la nivel european care să permită tocmai această ajustare și care să permită tuturor actorilor implicați să colaboreze, să învețe din greșeli, să tragă învățăminte, dar și din lucrurile bune care au ieșit și mai ales să vadă dacă din soluțiile introduse într-o parte, dacă acestea au venit cu rezultate bune, atât în ceea ce privește durabilitatea financiară, dar și în ceea ce privește profiturile obținute și atingerea obiectivelor uh, stabilite, cele sociale, de mediu și mai departe. În domeniul nostru, în special, schimbările demografice, în acesta am ajuns la să avem concluzii foarte bune din partea Consiliului EPSCO, care promovează tocmai această uh, consolidare a rolului actorilor uh, regionali și locali. Am v-am menționat și avizul uh, Comitetului Regiunilor, care, într-adevăr, uh, îndeamnă politica uh, de coeziune să uh, permită actorilor locali să rezolve uh, provocările demografice, dar mai sunt și alte procese europene, cum ar fi uh, parteneriatele pentru inovare, uh, am menționat acest lucru, de asemenea se uh, strâng parteneriate din ce în ce mai largi în ceea ce privește mediile pentru prietenoase cu diferite categorii de vârstă și aici cred că multe dintre autoritățile locale au fost interesate să să colaboreze și de asemenea există și um, o inițiativă pentru EIT care urmează să apare, care se va uh, dedica permiterii creării de astfel de comunități pentru um, o îmbătrânire activă și sănătoasă. Și uh, am dorit să avem aici niște structuri de același tip ca și cele pentru energie, să existe sinergii și, de asemenea, uh, Uh, mai e un alt uh, parteneriat pentru inovare care se creează pentru orașe inteligente, smart cities și Considerăm că acest lucru va permite, într-adevăr, o ajustare a dimensiunilor inițiativelor care au loc la um, nivel local și regional. Apoi, când e vorba de nivelul cu care ne vine cel mai greu să lucrăm, știu că nu e greu, nu e tot mai ușor să ai de face cu nivel național, dar trebuie să spun că în uh, domeniul nostru am primit sprijin foarte puternic din partea unor state membre și voi menționa câteva care au hotărât să lanseze programe naționale pentru sprijinirea eforturilor de la nivel local și regional pentru um, provocările demografice. Avem de-a face cu uh, Finlanda, care va lansa un astfel de program, Irlanda, unde ministrul a anunțat anul viitor că va lansa o strategie uh, pozitivă pentru uh, districte uh, prielnice categoriilor de vârstă, în Franța, unde se va lansa o astfel de inițiativă să vadă ce se poate promova pentru um, sprijinirea nivelurilor locale și regionale. De asemenea, și Polonia și uh, Portugalia s-au implicat în același sens și am uh, vrea să dăm așadar exemplu acestor state care reprezintă exemple bune uh, în ceea ce privește ce se poate face în acest lucru și e nevoie de asemenea lucru pentru că guvernele ar permite realizarea acestor conexiuni, coordinări între politica, în cadrul politicii de coeziune, între diferitele niveluri implicate, lucru care nu s-a făcut tocmai bine până acum și e nevoie de îmbunătățire pentru viitor. Mulțumesc, mulțumim, doamnă Pară. Mai avem doar 5 minute pentru uh, ceilalți doi uh, vorbitori. Domnule Dijol, aveți cuvântul. Voi fi succint. Referitor la parteneriate. Întrebarea uh, domnului Van Nistelrooy, ce se întâmplă pe teren în acest moment. Într-adevăr, statele membre uh, pre, pregătesc în acest moment uh, proiecte de parteneriat cu o gamă largă de actori implicați, cu excepția, din păcate, în, și ne privește acest lucru, persoanelor din domeniul locuințelor. Și până în acest moment nu putem să înregistrăm decât două încercări cu, de succes în care astfel de organizații au avut dreptul de a se implica în uh, acordurile de parteneriat. Uh, realitatea este că fără vreo obligație din partea regulamentului va fi foarte complicat pentru persoanele care reprezintă uh, Uh, sectorul social sau de mediu să fie incluse în uh, parteneriatele acestea. Tendința națională este aceea de a se discuta cu reprezentanții sectorului de dezvoltare și cercetare, inovare și cu autoritățile locale. Lucru, desigur, bun, dar nu suficient. Și acum îi vă răspunde doamnei Șodor. Acest lucru uh, se reflectă foarte concret în articolul 5 din uh, Uh, proiectul de regulament și uh, compromisul președinției în acest moment nu este unul tocmai satisfăcător. Aveți ceva de făcut, așadar, trebuie să vă apărați poziția. Și, de asemenea, în ceea ce privește prezentările, am menționat acest lucru și în prezentare. Dacă treceți la articolul referitor la dezvoltarea condusă la nivel local, compromisul președinției implică sprijinirea pe rolul statelor membre care ar trebui să determine criteriile de selecție pentru strategii strategii. De asemenea, acestea vor fi și cele care vor uh, crea comitetul de selecție pentru strategie. Pentru noi acest lucru nu este suficient, trebuie să se integreze acolo și, parteneri, și partenerii de la diferite niveluri. Și de, a, de aceea e foarte important aportul uh, eurodeputaților pentru îmbunătățirea textului în acest sens. Și cred că acest lucru trebuie să iasă foarte clar. Și încă un lucru pe care vreau să-l menționez referitor la indicator pentru a-i răspunde domnului Olbricht Poate că nu m-am exprimat eu foarte clar, dar noi nu sprijinim ideea uh, unor uh, um, indicatori comuni care să apară în textul juridic. Mai degrabă ar trebui să apară acest lucru în actele delegate uh, și decât să includem niște indicatori greșiți în legislație, lucru care uh, este deocamdată valabil pentru aspectele sociale. Uh, noi vedem o ocazie de menținere, de um, surprindere a impactului uh, um, social în alt tip de act și astfel încât să se completeze cu niște indicatori care să vină din partea actorilor locali decât să apară direct indicatorii în legislație. Cam asta ar fi linia noastră în, asupra acestui subiect. Mulțumim, domnule Dijol. Acum, domnul Bergovici, din partea Comisiei. Voi fi și eu foarte succint, mulțumesc. Sperăm că va exista un rezultat pozitiv în următoarele câteva zile, dar indiferent ce se întâmplă în chestiunea parteneriatelor, acesta apare ca punct central al acestei politici și cred că acest lucru le-a um, a reieșit clar și din, din, uh, pentru activitatea ONG-ului, a activității a autorităților locale și așa mai departe și nu ne putem întoarce spatele și cred că pot să vă spun că noi, Comisia, vom fi foarte atenți eh, la acest subiect atunci în, când se elaborează uh, propunerile pentru modificarea regulamentului și noi trebuie să examinăm coerența acesteia cu uh, regulamentul. Și Doamna președinte, îmi pare rău că n-am putut să vin de la început. Am avut uh, prezentarea raportului meu la Comisia Econ. Vreau să mulțumesc oricum uh, reprezentanților ONG-urilor pentru prezență, dar nu doar pentru prezență, și pentru colaborarea de care au dat dovadă, colaborarea cu noi, pentru că am văzut că și colegii, raportori în special, au apreciat foarte mult activitatea și activismul vostru, că ați venit și ne-ați bătut la ușă și ne-ați explicat câteva lucruri, pentru că dacă n-ați făcut acest lucru, um, Cred că n-am fi putut noi, printr-o reuniune acum, să rezolvăm toate problemele. Și experiența noastră uh, la Parlament este că, într-adevăr, audierele sunt importante, dar cel mai bine este când uh, fiecare um, ONG vine și contribuie individual și vă încurajăm să faceți acest lucru pentru că prin acesta ne îmbunătățiți activitatea și uh, Cred că și uh, contribuția noastră în ceea ce privește actele delegate și actele de punere în aplicare ar putea să rămână atenția uh, dumneavoastră, pentru că ceea ce nu putem realiza în cadrul negocierilor poate fi încă rezolvat în um, activitățile și în actele complementare. Și cu acestea vă mulțumesc încă o dată și vă urez toate cele bune cu ocazia sărbătorilor și în viitorul apropiat și acum aș uh, ruga colegii să se pregătească pentru sesiunea de votare. Mulțumire încă o dată dar trecem acum la vot. O să rog uh, colegul să-mi elibereze scaunul pentru că îmi trebuie și un asistent alături. I, I would like to check, um, sorry, I would like to check the machine, so could you put... Vreau să verific întâi dispozitivele noastre de vot. Vă rog să vă introduceți cartelele de vot ca să verificăm dacă funcționează.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 Uh, can we? The vote is closed. Yes. Okay, so we start with Olgi Vlasak, the report. Începem cu raportul domnului Vlasak în ceea ce privește guvernanța pieței unice. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6. Pentru, împotrivă. Haideți să verificăm amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 22 la 11. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul... Nu, verificăm 11. So, which you want to check? Pe care vreți să-l verificați? N-am înțeles, întreabă doamna președinte. N-am înțeles, tocmai am votat 11, eu am crezut că s-a adoptat. 11, bun. Verificăm 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Iată, se respinge cu o majoritate largă. Se pare că nu văd bine deloc. Trecem la 12. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 12. The vote is closed and it is adopted 23 to 11. Amendments... Iată, s-a adoptat. La 13 este un uh, vot pe părți pentru împotriva abțineri se adoptă partea 1, partea 2, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 15, pentru împotrivă, verificăm. S-a deschis votul, s-a închis, se adoptă. 16. Cine este pentru? A, împotriva abțineri se adoptă, 17 pentru împotrivă abțineri se respinge, 18 pentru 17 da, a fost uh, respins, 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 19 pentru, împotrivă. Verificăm 19, cred că se adoptă, dar verificăm. Douăzeci unu, treizeci se adoptă așadar. Amendamentul 20, pentru, împotrivă, Verificăm 20. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 22 pentru împotrivă, abține, se respinge. 23 pentru amendament oral la 23. Se opune cineva amendamentului oral? Nu? Bun. Atunci votăm 23, așa cum a fost modificat, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă, vot final, electronic, s-a deschis votul. One in favor. 34 împotri, pentru, 2 împotriva, 2 abțineri se adoptă. Trecem acum la raportul domnului Thomas Deutsch referitor la semestrul european. Avem uh, compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă, un amendament oral la amendamentul 11, cineva se opune? Amendamentul 11 se adoptă, așa cum a fost modificat, pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum spuneți că nu este niciun vot pe părți? Amendamentul 12, acolo avem vot pe părți, partea 1, pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 13, cu amendament oral, se, obține, se opune cineva? Nu. Atunci, pentru cel modificat, pentru împotriva abțineri se adoptă. 14, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3, pentru împotriva abțineri se adoptă adoptă, 17 pentru, împotriva abțineri se respinge, 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 19 cu amendament oral, sau pune cineva amendamentul oral, nu, atunci votăm așa cum e modificat. Pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul 20, uh, pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul 21, uh, vot pe părți, partea 1, pentru împotrivă abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Partea a doua, amendamentului 21, s-a deschis votul. S-a închis. 18, 18 se respinge așadar. Um, apoi compromisul 4. Ceva nu funcționează. O cartelă. Sunteți pentru? Da, atunci să adoptă. Trebuie să repetăm, trebuie să repetăm acest vot. Pe, pentru partea a doua a amendamentului 21. Repetăm votul electronic. S-a deschis votul. Funcționează acum, da? S-a închis votul. Din nou, 18-18. S-a respins. Nu, cineva s-a răzgândit. S-a respins. A votat, am văzut, am văzut cu ochii mei. Dragi colegi, nu sunt uh, oarbă. S-a aprins luminița verde. Îmi pare rău, nu știu despre ce e vorba în acest amendament, dar clar nu a fost adoptat, îmi pare rău. Compromisul 4. Pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul 24. Pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul 5. Pentru împotriva abțineri se adoptă vot final. S-a deschis votul. No, but probably she didn't notice that she already voted. So the vote is closed. S-a închis votul. 33 pentru, 3 uh, împotrive. Felicitări raportorului. Trecem acum la avizul Moiței Cleva în ceea ce privește aspectele legate de ocuparea locurilor de muncă și sociale, compromisul 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Vot pe părți. Prima parte. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua. Verificăm partea a doua. S-a deschis votul. The vote is closed. Votul este închis și se respinge. Așadar, trecem la amendamentul 5. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 12 cu amendament oral. Votăm. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 17. Cine este pentru? Verificăm 13. Votul este deschis. Votul este închis este respins. Compromisul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 20, cu amendament oral. E cineva împotriva amendamentului oral? Nu. Deci votăm astfel amendat. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 21 pentru împotriva abțineri respins, 22 adoptat, 23 vot pe părți, partea întâi cine este pentru împotriva abținere adoptat, partea a doua pentru împotrivă. Verificăm partea a doua, amendamentul 23, votul este deschis, votul este închis și se respinge 16 la 22. Amendamentul 24. Cine este pentru împotriva abținere se adoptă. 25 împotrivă, pentru împotrivă abținere adoptat. 26 cu amendament oral. Cineva împotrivă? Nu. Votăm astfel amendat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Verificăm la 26. Votul este deschis. Votul este închis și se adoptă. 14 la 22. Nu, respins, mă scuzați, spune doamna președinte. Văd că sunteți vigilenți, e bine. Compromisul 6, cine este pentru, împotriva, țineți, să adoptă. Și vot final, electronic. Votul este deschis. Votul este închis. 35 la 2 se adoptă. Deci, acum trecem la raportul doamnei Colasca Bobinska, rolul politicii de coeziune în implementarea ener- politicii energetice. Sunteți gata? Amendamentul 1 de la I3. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Și atunci trecem la sugestia numărul 5 de la ITRE, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 29, împo- pentru, Alineatul 2 e caduc. Deci 34, amendamentul 34, cine este pentru? 34 pentru, împotrivă. Verificăm 34. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 26 la 14. Compromisul 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 43 pentru 43. Pentru împotrivă, cred că e respins, verificăm 43. O fac pentru tine, Lambert. Uh, the vote is closed and it's... Votul este închis. Se adoptă 23 la 12. 34 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este adoptat. Compromisul 4, cine este pentru, împotrivă. Verificăm. Verificăm uh, compromisul. 21 la 11 adoptat. Acum trecem la compromisul 5. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Uh, sugestia 3 itre adoptat. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 55 cine este pentru, împotrivă, cred că este adoptat, verificăm 55, votul e deschis, votul este închis, se respinge 14 la 26. Amendamentul 53, cine este pentru? Împotrivă. Din nou, verificăm 53. votul este închis. Este adoptat 20 la 18. Sugestia 6 ITRE, cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. 12 ITRE, pentru, împotriva, abținere adoptat. Compromisul 6 vot pe părți, partea 1. Cine e pentru, împotrivă, verificăm partea 1. Votul este deschis. Votul este închis. 25 la 13 adoptat. Trecem la partea a doua. Cine este pentru, împotrivă, abține, adoptat. Mergem la amendamentul 7 I3. Sugestie. Nu știu de ce îi spunem sugestie. Mă rog. Deci numărul 7. Cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, Verificăm 62, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Este adoptat. 63 pentru, împotrivă. Deci verificăm 63, votul este deschis. Votul este închis, se respinge. Compromisul 7. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 69. Pentru, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm. Da, e, e scris în așa fel încât ar trebui să vedem. Deci partea a doua a compromisului 7. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă? Miguel vrea să verificăm. Deci verificăm. Votul este închis. And it's adopted 26 to 14. So now... Și se adoptă 26, 26 la 14. 69. Who's in favor? Și trecem la amendamentul 69. Cine este pentru? Împotrivă. Oh, we check on 69. It looks like adopted to me, but... 27 to 13, largely. 27 la 13 se adoptă. Compromisul 8, cine este pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 87, 87 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 88 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 90 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 95 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. Verificăm. 98, verificăm 98. The vote is closed and it's adopted. Votul este închis, se adoptă 21 la 16. 96, 96 cine este pentru, împotrivă, verificăm 96. Votul este deschis. Se adoptă. 25 la 11, 99 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 100 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 102 pentru, împotriva, verificăm 102, votul este deschis. Votul este închis. 19 la 18 se adoptă. Se adoptă. 104 pentru. 104 pentru împotriva abținere se adoptă. Compromisul 12. Vot pe părți. Prima parte pentru împotriva abținere se adoptă. Partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. 111 pentru, împotrivă. Verificăm 111, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 13, amendament oral. Este cineva împotriva amendamentului oral? Nu. Deci votăm așa. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? se adoptă astfel amendat. Acum trecem la 117. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 117. Votul este închis. Se adoptă 118 pentru, împotrivă. Cred că e aceeași majoritate, dar verificăm 118. Se, votul este închis și se adoptă. 119 cine este pentru, împotriva abținere adoptat, 112, 120 pentru, împotriva, verificăm 120. <coughs> Este adoptat. 121 cine este pentru, împotriva, 121 verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins la 3 voturi. 122. Votăm 122. Adoptat. 123 pentru împotrivă. Verificăm 123. Votul este deschis. Votul este închis, este respins. 124 pentru, împotrivă, nu știu, verificăm, nu e clar. Votul este deschis. Votul este închis. Este adoptat. 125 pentru, împotrivă, Verificăm și 125. Votul este deschis. Se respinge. 126 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 13 itre pentru împotriva abținere adoptat. 127 votăm. Este caduc, da. Mă gândesc la asta. Amendamentul uh, 220, 128. Vot pe părți. Votăm partea întâi pentru împotriva abținere se adoptă, partea a doua pentru împotriva abținere adoptat și acum, acum trebuie să verificăm. 130 pentru, împotriva abținerea adoptat, 131 pentru, împotriva abținerea adoptat. Verificăm. Votăm 132 pentru, împotrivă, cred că este respins. Verificăm 132. Dar ce verificăm? Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 133 votăm. Nu, e caduc. 134. 134 pentru, împotrivă. Cred că e adoptat. Doar socialiștii au fost împotrivă. Trecem la amendamentul 1, cita, citarea 3. Nu votăm. Nu. Mergem la considerent amendamentul 2. Cine este pentru împotriva abținere adoptat? 3 pentru împotriva abțineri respins. 4 pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul 1 pentru împotriva abținere adoptat. Amendamentul 10 pentru împotrivă, respins. Bine, verificăm. Votul e deschis la amendamentul 10. Lambert. Votul este închis. Este adoptat. Clar. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, cred că este adoptat. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 15 pentru, împotrivă, abțineri, când socialiștii și liberalii se opun ECR-ului și PP-ului, nu știu niciodată. E foarte strâns, deci trebuie să verificăm. Votul este deschis la 15. Vedem care este forța coaliției dumneavoastră. E 18 la 18. De asta nu știu niciodată când faceți coalițiile acestea ciudate. A, deci dumneavoastră n-ați votat. Și dumneavoastră ați fi pentru. E prea strâns. Deci o să repetăm acest vot pentru că e foarte strâns și votul este deschis. Amendamentul 15. A votat toată lumea, votul este închis. E 19 la 19 acum. Deci este respins. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm 16, e foarte strâns de asemenea. Votul este deschis. 16. Votul este închis. Și este adoptat. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă, abține, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum avem sugestii de la I3 și amendamentul 2. <coughs> Amendamentul 2, partea a doua. Cine este pentru? I3, 2. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. 8 8 pentru împotriva abțineri s-a... e respins, mă scuzați. 9 9 e caduc, 10 e caduc. Unsprezece e caduc, 14 e caduc, 15. 15 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 16 pentru, împotriva, abținerea se adoptă. Votul electronic final. Votul este deschis. Votul este închis și se adoptă 22 la 17. Deci, înțeleg că de data aceasta am reușit să terminăm votul la timp, dar Doamna Kolarska-Bobinska ar vrea să ia cuvântul. Vreau să mulțumesc foarte, foarte mult raportorilor din umbră care au dorit să uh, au dat dovadă de dorință de compromis și au colaborat cu noi și colegilor noștri, domnul Van Nistelrooy, care m-au ajutat și altor colegi, le mulțumesc pentru susținere. Mulțumesc foarte mult. Da, dragi colegi, acum Începem uh, discuția unor rapoarte. Uh, raporturile celor care au participat la dialogul tripartit ne vor spune rezultatul procesului de negociere. Deci cei care, cei care doriți să ascultați acest lucru, uh, este acolo o petrecere privată în spate, spune doamna președinte. Lambert, you are reporting now. You are now, I give you the floor and I'm just unable to do. Vreau să-ți dau cuvântul, Lambert, și nu puteam, că nu era atent. Dear, dear colleagues, I would... Așadar, dragi colegi, haideți să începem acum cu raportul pe regulamentul general și eu nu mai spun nimic. Uh, vreau să aflăm toate informațiile. Lambert, te rog să începi. Lambert. Da, încerc să fac puțină ordine, pentru că știți că politica e până la urmă despre viziuni diferite asupra dezvoltării unor domenii, cum ar fi energia. Și așa cum mă aștept în ianuarie, putem avea o dezbatere în plenară pentru o dezbatere a câtorva, mai precis patru rapoarte ale noastre, ale membrilor noștri, unele care tocmai au fost votate. Deci cred că e bine să avem o dezbatere. Haideți să vedem ce facem. Și acum să ne întoarcem la uh, regulamentele noastre, la munca juridică. Dați-mi voi mai întâi să spun că ieri deja am avut acest schimb final de opinii cu ministrii, cu ministrii din Cipru, nu din Grecia, cum a spus inițial domnul Van Nistelrooy, și am fost uh, foarte politicoși cu el datorită contribuției lor la procesul uh, de negociere. Dar, uh, până la urmă, nu cred că era punctul lui de vedere, ci punctul Consiliului de vedere și el știe că trebuia să facă efortul ca să-i aducă în direcția noastră și n-a fost un proces ușor. Și pot să vă spun că am avut deja 10 dialoguri tripartite și o să mai avem unul în seara asta. Deci se vede că acest tip de proces nu e ușor. Și e foarte bine că în mandat Parlamentul a avut o abordare foarte bună și am votat așa cum am votat în iulie, am avut o susținere atât de puternică ca să fie clar că nu există niciun fel de discuții interne și că poziția noastră de negociere e foarte clară și puternică. Și avem acest mandat, știm că vrem să ne să venim la Comisia Regii cu rezultate și Eh, cred, la prima ședință din ianuarie a Comisiei Regii vom avea textul. Asta e procesul. Dar astăzi am putea să vă dăm o prezentare scurtă a punctelor la care am ajuns la, un, eh, la o înțelegere negociere și în, eh, în țara aceasta mă aștept ca la dialogul tripartit ca să avem un acord parțial deci să obținem rezultate pe aceste părți pe care le-am uh, discutat până acum pe planificarea strategică. Deci, Constanțe, poate mi e bine să mă refer eu la câteva și după aceea, când obosesc, să te las pe tine sau cum? Negociem. Avem nevoie de... În acest caz am avut doi oameni în echipa noastră de negociere, cei doi raportori, Sigur, mai este președintele, doamna Hubner și toți raportorii din umbră, personalul care uneori au lucrat zi și noapte. Au făcut o treabă extraordinară. Așadar, care e situația? câteva lucruri. Mai întâi. Care e numele? Cum ne vom denumi pentru următoarele șapte ani fondurile noastre? Și dacă umplem regulamentul general de cuvinte care n-au nicio relevanță pentru alegătorii noștri, pentru cetățenii noștri și pentru partenerii noștri, nu e bine. Așadar, crede, cred că în această seară cu toții suntem de acord că susținem numele Parlamentului, numele programelor date de Parlament. Și anume, fonduri europene structurale și de investiții. Mă aștept ca asta să fie acceptat. Pentru că fondurile structurale au legătură cu coeziunea, toată lumea știe, dar pe de altă parte, de o mie de ori am spus în dezbaterea noastră la plenară și în uh, documentele noastre parlamentare, am spus că, în primul rând, e vorba de o politică de investiții. Așadar, numele uh, acesta, Fonduri Europene Structurale și de Investiții, asta ar putea să fie rezultatul. Și Cred că avem uh, o opinie clară aici la Parlament și după aceea trebuie să clarificăm multe lucruri. În articolul 2, în legătură cu definiția și viziunea noastră în legătură cu strategia macro, strategia privind bazinele maritime și recomandările specifice pentru relevante pentru fiecare țară, așa cum am căzut de acord. Astfel încât să realizăm un uh, echilibru. Și primul document, prima referință ar trebui să fie programul național și atunci merită să avem uh, recomandări specifice uh, acceptate. Apoi, articolul 4 de asemenea referitor la acordul de parteneriat, la principiul de parteneriat. Și aici avem uh, o viziune mai largă privind coeziunea teritorială, economică și socială și acordul integrat. Partenerii spun, ok, să nu aducem povere administrative suplimentare va chiar să reducem povara administrativă pentru toți beneficiarii. Prin urmare, aici am făcut progrese fără prea multe probleme. Marea problemă a fost articolul 5 și de o mie de ori cred că am spus acest lucru în comisie, că nu trebuie să ajungem la un fel de renaționalizare a politicii regionale, pentru că aceste fonduri nu trebuie să fie adiționale față de uh, investițiile financiare ale unei țări sau alta, ci sunt fonduri specifice care trebuie să fie dedicate acestei politici regionale. Deci trebuie să avem o abordare mai dură, să avem un document specific în care poziția uh, corpurilor alese ale regiunilor și orașelor să fie predominantă și mm, Asta a fost un punct uh, la care nu ne-am înțeles inițial cu Consiliul, dar acum avem această definiție a acestor contracte uh, de parteneriat, care vor fi documentul principal pentru anii viitori, pentru cei șapte ani, în care mai întâi vom avea poziția regiunilor și orașelor și în special a corpurilor alese, corpurilor legiuitoare alese. Nu va fi un document separat, ci, dar există o primă formulare în, acest, în această abordare de parteneriat și aici am uh, obținut maximum pe care puteam să-l obținem și dorim ca și ceilalți parteneri să fie uh, implicați ce dorim este să avem două, o abordare la multinivel, la două nivele și asta e foarte important în, ultimul, în următorul an să putem spune în campania electorală că am fost uh, aproape de uh, instituțiile descentralizate și apoi. Întreaga abordare este că am reușit să cucerim o altă poziție a Consiliului, în sensul că ei nu doreau să se stabilească în niciun fel foarte clar cum se fac acest lucru, pe când Parlamentul dorea în mod absolut un cod de conduită, deci un mod de comportare. Nu doar să pui pe hârtie lucrurile astea, ci să știi că ai un document juridic integrat în acest regulament. Și aici am reușit să obținem uh, uh o victorie. Consiliul a acceptat codul de conduită. Extraordinar și pot spune că noi, negocierii, toată echipa, suntem bucuroși că am obținut acest lucru și a fost un lucru dorit de asemenea și de Comitetul Regiunilor și de toată lumea din delegația noastră. Deci am obținut acest lucru și în acest moment există lucruri care au rămas în suspensie. Știți că trebuie să păstrăm această obligație, dar ce spune ei acum este pregătim deja parteneriatele de, acordurile de parteneriat, aceste noi contracte. Și uh, au dreptate atunci când spun, dacă, pregătim acum, dacă le pregătim acum și Parlamentul accept, acceptă regulamentul în iulie, poate, poate se întâmplă mai devreme, nu știu. Nu? Da? Eu mă aștept cu toate regulamentele, cu traducerea și așa mai departe. Am putea să ne ducem iunie, până în iunie-iulie. Multe țări deja au pregătit documentele de parteneriat sau sunt pe cale să le pregătească, sunt la primul proiect sau la a doua versiune. Ele n-ar trebui să fie pedepsite mai târziu dacă anumite detalii vor lipsi. Pentru că vor ca să nu se întâmple acest lucru. Așadar, suntem uh, favorabili ideii de a avea un document uh, suplimentar împreună cu Comisia, dar dorim ca și Consiliul să pună în acest document faptul că nu reîncepem uh, negocierile dacă nu se îndeplinește tot. Ei înțeleg că vor să aibă o anumită siguranță și să nu fie uh, puși cu spatele la zid uh, în mod retrospectiv și pedepsiți uh, retroactiv. Și ultimul comentariu din partea mea este că am acceptat să numim aceste contracte de parteneriat acorduri de parteneriat. Consiliul a insistat, a spus că noi nu facem niciodată contract cu Comisia, nu, nu suntem parteneri contractuali, suntem instituții, state membre și să nu se numească contract, să se numească parteneria, deci nu putem accepta termenul de contract. Așadar, în viitor vor fi acorduri de parteneriat, dar cu un conținut despre care am vorbit. Constanțe, poți să mă salvezi și să preiei de aici uh, discuția? Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, Lambert, dass du müde wirst. <laughs> Deswegen. Nu pot să concep uh, ideea că ești obosit. Îți mulțumesc pentru intervenție, dragi colegi. Dați-mi voie să fac câteva observații înainte să spun niște lucruri concrete. Ieri am fost politicoși. Astăzi Cred că trebuie să le spunem lucrurilor pe nume în comisia noastră. Negocierile cu președinția au fost extrem de dificile. Noi considerăm că explicația este legată de faptul că statele membre nu s-au gândit că ar trebui să negocieze cu Parlamentul. Nici măcar nu s-au gândit nici în vis că ar trebui să negocieze anumite părți ale mandatului. De aceea a luat ceva, le-a luat ceva vreme până s-au gândit că ar putea să facă ceva. Un compromis pentru Consiliu nu este același lucru ca și pentru noi. Pentru noi înseamnă că trebuie să vedem la ce putem renunța, ce putem obține, ce putem ceda și acest joc trebuie să fie echilibrat. Pentru Consiliu, un compromis înseamnă că Parlamentul acceptă propunerea sa. A trebuit să treacă multă vreme până să ajungem la un stadiu în care să putem uh, negocia cu adevărat. De exemplu, președinția a încercat să discute cu anumite persoane și n-a intrat în joc lucru bun, pentru că altfel uh, ne-am fi slăbit propria noastră poziție, poziția Parlamentului. Repet, acordul la care am ajuns pentru programarea strategică este un adevărat pas înainte. Nu putem să comparăm acest acord cu negocierile din cadrul trilogului, care sunt și ele destul de dificile, dar complexitatea lor este mai complicată. Există unele puncte care nu sunt dorite din punct de vedere politic de către Consiliu și noi, în regulamentul general, dorim să adoptăm cu orice preț anumite lucruri. Lambert a vorbit deja despre codul de conduită. Uh, Mm, dacă îmi dați voie să dezvolt puțin la articolele 14 și 15 din uh, textul acestui cod de conduită, se vorbește despre faptul că e un act delegat și aștept cu nerăbdare să văd ce se va întâmpla în această seară, seară pentru că avem conținutul acestui cod de conduită uh, și șase sau șapte propuneri diferite din partea Consiliului. Cred că Parlamentul are un acord în legătură cu propunerea făcută săptămâna trecută la Strasbourg la ora 21, miercuri seara. Deci, dacă acum schimbăm din nou anumite lucruri substanțiale prin aceste reuniuni tehnice, înseamnă că diseară ne va fi iarăși greu. Dacă așa, așa stau lucrurile, înseamnă practic un atac la tot ceea ce doresc să programeze deja regiunile și atunci ar trebui să lăsăm naivii codul de conduită dacă Parlamentul nu-l dorește. Noi acceptăm o împărțire a acordurilor de parteneriat doar dacă și Consiliul acceptă să existe un cod de conduită care să-și merite acest nume. Consiliul a spus, în afară de articolele 14 și 15, propunem o declarație comună a Parlamentului și Consiliului, asupra care ar trebui să ne punem de acord. Am, fost, am spus da, dar numai dacă în declarația respectivă vom afirma că statele membre își pregătesc programele operaționale în lumina acestui cod de bună conduită și dacă Comisia va pune la punct acest uh, text, lucru care ne lipsește deocamdată. Echipele de negocieri se vor reîntâlni în această după-amiază, dar e vorba de lucruri pe care le-am decis deja și nu pot să accept ca texte asupra cărora am convenit deja să fie schimbate în mod unilateral. Este inacceptabil vă spun sincer, deschis. Și trebuie să revenim chiar și asupra acestei idei în discuțiile din această seară. Deci, sub împărțirea acordurilor de parteneriat în două părți, v-am spus, Consiliul a insistat, la început uh, am fost de părere că ar fi fost suficient să fie procedat astfel pentru programele operaționale. Dar articolul 87 pe care l-am negociat n-a fost o negociere extrem de dificilă uh, ca să împărțim lucrurile. Mai degrabă a fost vorba de niște amănunte care erau destul de dificile. Țin, de asemenea, să vă spun că am reușit și în acest caz să ajungem la un compromis extrem de util pentru toate părțile prezente și această subîmpărțire a acordului de parteneriat a fost greoaie, pentru că am negociat. Consiliul dorea să includă anumite părți uh, în ultima parte din cauza importanței strategice, altele în prima parte. E bine, aceasta înseamnă că pentru asigurarea coordonării între diferitele tipuri de fonduri, Vorbim încă de fond de coeziune socială, de exemplu, dar aceste lucruri ar trebui reluate în prima parte. Și tot ceea ce ține de reducerea dificultăților administrative pentru beneficiarii finali ar trebui inclus de asemenea în prima parte. sigur în um, cazul compromisului, eu cred că am putea accepta ca Parlament aceasta. Am spus uh, Comisiei că putem să trăim în continuare în aceste condiții și astfel am ajunge la o soluție de compromis. Astfel am aprobat până la urmă articolele 13 și 14 amendate. Pentru toate celelalte articole, Lambert va verifica și va veni cu comentarii. Mai există mici modificări un aspect asupra căruia trebuie să fim foarte vigilenți astăzi este legat de procedurile uh, transparente de care avem nevoie în uh, cooperarea cu actorii publici. Consiliul a acceptat cu greu aceste lucruri, însă până la urmă a acceptat să ne referim la diferite părți ale programării strategice. Uh, și asta um, a fost ceva rămas din ultimul trilog. Cred totuși că amendamentele care au fost aduse au fost uh, utile, adică am adaptat textul, am uh, avut grijă ca Parlamentul să țină cont de faptul că reglementările și modul în care se face guvernarea în statele membre. Știți că avem state federale, centralizate, sunt multe diferențe între cele două. Trebuie deci să fim foarte atenți uh, la sugestiile pe care le facem. Însă, în concluzie, am putea spune că dacă hotărâm, luăm o hotărâre în funcție de discuțiile pe care le-am avut, vom face un pas înainte imens. Și vom obține astfel un progres pentru regiuni care vor putea continua cu programările și va fi un progres și pentru următorul trilog. Un ultim aspect. Consiliul vroia să bifeze niște obiective orizontale. Am putut să apărăm aceste obiective. Am putut să ținem cont de evoluția demografică, de egalitatea dintre genuri, de accesul persoanelor handicapate, dar am discutat și despre problema ecosistemelor de dezvoltarea durabilă. Am dorit să vorbim și despre aceste lucruri, deși multă vreme Consiliul s-a opus uh, acestor idei. Însă noi le-am explicat și am reușit să le menținem în text, iar pentru programare mi se pare extrem de util. Sper că nu am uitat nimic, Lambert. Dacă am uitat ceva, intervii tu și adaug. Nu, n-ai uitat nimic. Aș vrea să mai adaug totuși uh, un lucru. În această seară am dorit să ajungem la un acord parțial. Iată ce propunere vă fac eu. Constanța ar putea să ia cuvântul în cadrul negocierilor, pentru că nu putem să acceptăm uh, modificări care să meargă în direcția greșită în această seară. Mandatul pe care ni l-ați încredințat dumneavoastră, posibilitatea de a începe aceste negocieri, va fi utilizat, sperăm, uh, în direcția bună. Am auzit uh, anumite lucruri care ne arată că am făcut deja progrese importante și e important de asemenea să continuăm pe drumul pe care ne-am înscris când abordăm următoarele capitole din concentrarea tematică. Trebuie deci să continuăm să progresăm cu regulamentul, mai ales cu fondurile, și trebuie de asemenea să vă spun că deja am făcut progrese importante. Trebuie să încercăm să reținem cele mai bune lucruri și să continuăm să progresăm într-un ritm uh, bun. Au fost făcute anumite sugestii în legătură cu planificarea funcționării reviziilor, cu calendarul, dar uh, toate acestea trebuie scrise și pe hârtie. Sper că vom găsi o soluție dacă vom reuși să ajungem la niște elemente pozitive în această seară, cu atât mai bine, după care va trebui să transmitem informațiile tuturor colegilor cu toate articolele discutate. Îi cer uh, raportului fictiv uh, să ne spună dacă mai are ceva de spus. Ivars, nu? Atunci, uh, doamna Schroeder? Ivars este foarte mulțumit. Ne-a spus-o. Da, eu aș vrea să vă spun câteva lucruri în calitate de observatoare mai degrabă tăcută a acestor negocieri. Vreau totuși să vă spun că există o metodă care a apărut mai ales în ultimele două săptămâni și care este inacceptabilă din punctul nostru de vedere. Constanța a vorbit despre ea cu oarecare prudență. Uh, eu cred că este inechitabil și în același timp pentru noi inacceptabil, deoarece deja am fost de acord cu multe lucruri uh, cu Consiliul. Chiar dacă anumite aspecte sunt clare, decise, codul de conduită, de exemplu, nu avem încă benchmark-ul. Cum să facem acest lucru? Ni se dau texte și ni se spune că... Dar, de fapt, aceste texte nu sunt conforme cu ceea ce am hotărât noi. Iar faptul că lucrăm în acest mod sistematic faptul că nu înscriem ceea ce am decis deja, mă rog, câteva cuvinte acolo, un amendament legat de ceea ce am decis. Acest lucru se întâmplă în domenii care pentru noi sunt foarte importante. Noi am spus că acceptăm această împărțire în contractele de parteneriat – pentru noi nu era o metodă bună, dar am acceptat totuși pentru a obține anumite lucruri în schimb. Însă tot ceea ce încercăm să obținem este contracarat în mod sistematic. De cel puțin trei sau patru ori lucrurile s-au petrecut în acest fel, nici nu mai țin socoteala. Nu se mai poate așa. Mm. Noi am hotărât uh, pe data de 7 decembrie acest cod de conduită și am revenit asupra lui săptămâna trecută. Am spus ce lipsea. Mă uit la textul de astăzi și observ două sau trei texte diferite față de ultimele zile. Observăm că anumite lucruri tot nu au apărut în text. Pe de altă parte, am căzut de acord asupra ceea ce numim declarație comună, dar din punctul meu de vedere, este inutilă. Înțeleg. Înțeleg că există preocupări din partea comisiei și poate comisia ar putea chiar să răspundă la aceste lucruri. Însă dacă parteneriatul nu funcționează perfect, atunci acordul de parteneriat nu trebuie semnat. Acest lucru Comisia vrea să le evite, însă modul în care am putea evita este să spunem că nu dorim să facem să participe partenerii în uh, preparative. Asta am citit eu un text, dar nu mi se pare corect, pentru că toate deciziile de programare trebuie luate împreună cu partenerii și este cât se poate de clar că în alineatele precedente în care am discutat uh, textul, am uh, încercat să atragem atenția asupra faptului că în toate etapele programării partenerii trebuiau să fie implicați. Iar acum vedem că în mod sistematic se încearcă eliminarea acestor idei. Se spune că e vorba doar de un text oarecum diferit, de mici diferențe tehnice, dar de fapt totul se schimbă și de aia țin să vă spun că această metodă nu-mi place. Ok, cedăm în anumite momente sau nu suntem de acord, dar metoda uh, Uh, constă în a ne gândi a posteriori că ne-am gândit la anumite texte sau un anumit text. E inacceptabil pentru mine. Cred că dacă astăzi nu reușim să facem să fie acceptat textul asupra căruia ne-am pus de acord încă de la început, atunci nu am putea fi de acord nici cu un compromis cu Consiliul. Uh, Constanța a vorbit despre uh, lucruri uh, cărora comisia noastră le acordă o mare importanță, cum ar fi transparența, de exemplu. Trebuie să avem o consultare publică. Pentru că sunt niște elemente pe care noi le-am inclus în mandatul nostru și toate acestea au fost negociate. Iar acum ce facem? Avem un text în care totul a fost eliminat pur și simplu. Nu putem accepta trebuie să vă spun, mie mi se pare extrem de important ca această comisie să-și sprijine raportorul și să spunem, de exemplu, că în acord, acordurile trebuie respectate. Și cred că nu putem accepta să se petreacă lucrurile așa cum uh, se întâmplă acum. Domnul Vlasac. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, E teamă, sau mai degrabă, cum să vă spun, sunt încântat să văd că suntem uniți, că echipa noastră de negociatori conlucrează bine. Știu ce înseamnă spiritul de compromis, știu că nu putem să câștigăm în toate situațiile. Însă, am încredere. Sunt încântat să constat că principiul de parteneriat e pe calea cea bună. Până la urmă, dacă păstrăm această abordare, vom ajunge la un rezultat satisfăcător. N-am alte comentarii, sunt doar satisfăcut de modul în care se petrec lucrurile. Mulțumesc! Iată, ajungem aproape la sfârșitul primului bloc de negocieri și consider că putem deja să tragem câteva învățăminte. Sunt întru totul de acord cu părerea domnului Vlasac în legătură cu soliditatea echipei de negociatori. Avansăm într-un mod unit și acest lucru mi se pare extrem de important. Astfel am reușit să trecem de interesele politice partizane, care uneori ne pot uh, opune pentru anumite probleme, pentru ca să apărăm regiunile în fața altor parteneri de la această negociere. Și acest lucru ne dă o forță, o forță pentru această poziție pe care Parlamentul European uh, o are. Aceasta a fost prima remarcă. A, a doua, am intrat în aceste negocieri cu convingerea și hotărârea de a negocia împreună cu Consiliul și Comisia. Deci eram convinși că ne aflăm într-o negociere. Ori lucrurile n-au stat chiar așa, trebuie să spunem acest lucru. Cel puțin la început, din partea Consiliului, care, cred eu, se comporta conform obiceiului. Apoi, încetul cu încetul, am reușit să negociem cu adevărat și Consiliul a negociat cu adevărat cu Parlamentul. Aceasta și explică progresele pe care le-am uh, făcut. Principiul unei negociat, negocieri este că nu poți să obții chiar tot ce vrei și în niciun caz imediat însă poți obține anumite progrese, de exemplu în cazul uh, contractului de parteneriat, a codului de condit, conduită a trilogului din seara aceasta. Și acestea sunt elemente importante. Vreau să mai spun de asemenea că în 2013 vom discuta niște probleme extrem de importante uh, pentru care trebuie să avem o poziție puternică, macrocondiționalitatea economică, de exemplu, sau problema legată de obiectivele tematice. În cazul refuzului condiționalității macroeconomice, cred că echipa noastră ar trebui să rămână puternică în fața Consiliului. Și mai mult să ne menținem poziția unită și puternică. Iar în ceea ce privește obiectivele tematice, sper că vom reuși să păstrăm uh, progresele pe care le-am făcut în legătură cu textul Comisiei. Pentru mine acestea sunt extrem de importante. Este vorba despre păstrarea mediului înconjurător, uh, conceptul de muncă de calitate, combaterea discriminării sau uh, consolidarea capacităților diferiților parteneri. Acest este un aspect deseori neglijat, însă absolut esențial. În acest stadiu, acestea sunt observațiile pe care am dorit să le fac. Mulțumesc, Becu. Joachim. Dragi colegi, când aud ceea ce spuneți, simt uh, oarecare descurajare legată de negocierile respective. Dar dacă ne uităm la rezultatele negocierilor, putem să ne întrebăm dacă trebuie să continuăm să dezbatem aici între noi. Mă întreb de ce am fost atât de politicoși ieri. Pentru cel care a pus toate piedicile ieri, uh, persoana nici măcar nu este prezentă astăzi aici. Știu că domnul Mavroianis este foarte uh, drăguț, foarte prietenos, dar nu vine atunci când trebuie să îi prezentăm obiecțiile noastre și poate că ar fi trebuit ca ieri să fim mai expliciți. Cred că strategia Consiliului este cât se poate declară temporizează pentru ca negocierile să nu se mai termine și apoi să spună, iată, suntem presați de timp, dragi prieteni, acum trebuie să hotărâm foarte urgent, fie participați, fie va fi din vina dumneavoastră dacă nu vom uh, reuși să punem în practică fondurile structurale și politica de coeziune. Întrebarea pe care mi-o pun eu este ce face Comisia? Pentru că vorbim despre un trilog. Oare comisia este de partea noastră? Sau face ce a făcut uh, întotdeauna, adică uh, ține partea statelor membre? După proiectul de text și publicarea acestuia, um, el a apărut în um, statele membre. Știu că pentru unele dintre acestea, elaborarea programelor a fost amânată, pentru că statele membre sperau ca prin intermediul Parlamentului să fie aduse ameliorări proiectului de regulament. Însă știu de asemenea că alte state membre și unele regiuni și-au prezentat deja Comisiei programul, spunând că oricum uh, nu vor fi modificări majore, schimbări majore și uh, că ar uh, risca să se găsească până la urmă într-o poziție delicată. Drepturile noastre sunt garantate prin uh, tratatul de la Lisabona și, până la urmă, cred că nu mai sunt luate în serios. Trebuie să facem ca părerea noastră legată de versiunea definitivă, cea în care hotărâm textul definitiv, să fie auzită vroiam să vedem unde se află comisia în aceste proceduri de negocieri. Mai există și alte comentarii sau cereri de luare de cuvânt înainte să o ascultăm pe Constanța Dal, Lambert și comisia care dorește să intervină? Ian Lambrecht. Nu, ieri nu ne-am comportat altfel, am fost doar mai diplomați. Am avut dezbatere mai de diplomatică cu președinția, dar au mai apărut printre rândul și câteva critici, mai ales din partea colegului uh, Țăr. Dar sunt două chestiuni pe care vrem să, vreau să le întreb. Un lucru mai general. Mă înșel sau comisia și serviciul judic al Consiliului, cred ne-a explicat că contractul nu se poate face din motive constituționale. Mă înșel eu sau a, nu a fost pregătită de domnul Van Rompuy propunerea să existe contracte între statele membre și uh, Comisia în ceea ce privește uh, în domeniul bancar sau e o chestiune total diferită? Vorbim de contracte. Și exact asta ni s-a spus că nu se poate face, că e interzis. Uh, și atunci întrebarea mea generală, nu prea știu cui să o adresez, este sunt sau nu sunt posibile aceste contracte? E vorba de expresia aceasta, e acord sau contract. Cea de-a doua întrebare se referă la conținutul contractului, pentru că în FEDER avem o dimensiune urbană și în contract apărea o listă de orașe, apoi o listă de criterii și în ultima propunere a Consiliului pentru regulamentul orizontal apar principiile pregătirii acestor contracte. Nu știu dacă aveți uh, textul final, pentru că acesta influențează, dacă veți vedea, FEDER, regulamentul FEDER. Doamna președinte, mai sunt alte comentarii din partea colegilor, pentru că dacă nu voi ruga reprezentanții comisiei să intervină. Comisia. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi face câteva observații generale, având în vedere rolul comisiei și apoi câteva observații pe marginea ce s-a spus astăzi. Voi um, reveni la ce se întâmplă acum la sfârșitul lui 2012, vedem provocarea enormă care a fost prezentată de pachetul um, propus de comisie, cele șase regulamente. Cred că s-au făcut progrese destul de importante și cred că toată lumea a înțeles urgența acestor măsuri, asta în rândul celor trei instituții principale și acest lucru a dus, așa cum s-a spus el, la evoluții mai rapide în acest domeniu, de, mai rapide decât în toate celelalte domenii sectoriale. Și am văzut acest lucru, în afară de EDTC, toate celelalte chestiuni uh, pe marginea cărora s-a mm, ținut uh, dialoguri tripartite au dus la progrese. Și în ceea ce privește programarea strategică și CPR, am văzut că s-au făcut uh, progrese mari către un acord, să sperăm că se va ajunge la acest lucru, care, bineînțeles, uh, dovedește angajamentul uh, raportorului și a raportorilor din umbră, care, bineînțeles, au contribuit la realizarea unor astfel de premese, cât, progrese. Cât despre comisie, cred că lumea și-a dat seama că aceasta a jucat un rol pozitiv. Și noi am făcut o propunere, considerăm că e dreptul nostru să apărăm propunerea și să stabilim care a fost propunerea și poziția Comisiei. Dar, bineînțeles, respectăm uh, um, poziția Parlamentului și faptul că ne aflăm acum într-o poziție de negociere diferită și nu o să insistăm uh, cu apărarea poziției noastre când aceasta nu este sprijinită de colegiuitori. Vom încerca de asemenea să fim constructivi în găsirea de compromisuri venind cu sugestii pragmatice de redactare și sper că și acest lucru a fost observat. De asemenea, noi considerăm că rolul nostru este acela de a ne concentra pe legislație de bună calitate, adică să avem niște uh, norme care să fie funcționale până la urmă, să se creeze un cadru de reglementare, nu doar din motive teoretice, ci uh, un cadru care să devină și un punct de referință foarte bun pentru statele membre, dar și pentru autoritățile regionale și uh, locale, care să permită implementarea acestor, acelor măsuri. Cred că acesta este un rol esențial al Comisiei, adică să atragă atenția asupra acestui aspect, că trebuie până la urmă să avem un rezultat de calitate. Acum, ce înseamnă asta în ceea ce privește uh, elementele caracteristice ale programării strategice care au făcut parte din acest efort uh, deosebit în ultimele săptămâni depus de toate instituțiile. Noi, desigur, sprijinim ideea de a avea un acord în acest bloc esențial care considerăm noi că va crea certitudinea necesară, cadrul necesar care uh, va ajuta statele să uh, realizeze mai bine parteneriatele, acordurile parteneriat și programele. Și sperăm că acest lucru va fi reflectat în uh, negocierile ulterioare și sperăm să se respecte și termenele nu prea ne-a plăcut împărțirea care s-a făcut în ceea ce privește acordurile de parteneriat, dar cred că până la urmă se va ajunge la un compromis rezonabil și că vom putea să ajungem și la un compromis pe marginea codului de conduită. Cred că forma generală a acordului care se întrezărește este una bună, dar, desigur, așa cum s-a spus de, de mult în ultima vreme, uh, Uh, în detalii își bagă coada diavolul și am văzut că în ultimele lucruri, uh, în ultimele discuții, nu se dorește modificarea unor detalii, lucru care ar putea să ducă la greutăți în, uh, legate de conceptul de bază al codului de conduită, dar s-ar putea ca acest lucru să ducă și la o lipsă de claritate, la incertitudine care s-ar putea să ducă la probleme operative în viitor. Apoi, în ceea ce privește chestiunea retroactivității uh, referitor la codul de conduită, lucru menționat anterior, Comisia este de părere că acest uh, cont de, co- de cod de conduită care ar intra în vigoare doar după adaptarea actului de bază nu poate să fie din punct de vedere legal retroactiv, așadar suntem și noi de aceeași părere că detaliile din codul de conduită nu pot să fie aplicate în manieră retroactivă mod care ar putea să ducă la blocarea contractelor de parteneriat, lucru care desigur nu este dorit de către comisie. Noi nu avem nicio problemă cu redactarea unei declarații care să meargă în acest sens. Dar, dincolo de codul de conduită, mai sunt alte elemente importante în articolul 5 în sine, în cadrul strategii comun și acestea sunt uh, elemente pe care ar trebui să le respecte statele membre. Lucru care trebuie recunoscut de asemenea. Și încă un lucru referitor la numele, um, contract sau acord de parteneriat. Noi nu avem o poziție foarte um, radicală într-un sens sau altul, dar cred că o chestiune pertinentă în poziția pe care să o adoptăm este acela aceea că acordul de parteneriat va trebui să fie adoptat de comisie. Nu e vorba de un document semnat de două părți, așa cum se întâmplă de obicei în cazul unui contract. Și cam asta ar fi diferențierea pe care o, o menționa domnul Olbricht. E vorba de o semnare diferită și de o punere în aplicare diferită. Cred că încă mai avem câteva preocupări legate de faptul că pentru atingerea acordului general mai sunt câteva aspecte care pot fi îmbunătățite în redactarea cel puțin. Sper să mai fie o, ocazii să corectăm aceste lucruri, dar sper să pot să am ocazia să revin asupra acestor elemente. Thank you very much. Now Constanze. Mulțumim, Constanze. Ja, nur noch mal abschließend äh, ein, zwei Bemerkungen. Da. În concluzie, una sau două observații. Problema acestui acord sau acestui contract, e adevărat, uh, am cerut serviciului uh, nostru juridic și am aflat că ambele au un caracter obligatoriu și acordul și contractul. Însă totul depinde de conținutul acestui acord și nu de denumirea lui. N-am vrut să ne lăsăm uh, la cheremul cuiva pentru denumire. Însă am, am spus că putem accepta și termenul de acord cu condiția ca, la rândul lui Consiliu, să accepte ideea de contract. Vom vedea ce vom decide până la urmă. Întrebarea de ce ieri au fost atât de politicoși, am fost atât de politicoși, mă cunoașteți cu toții, știți că pot să fiu extrem de directă, însă ieri am încercat să fiu uh, deschisă, politicoasă, drăguță, pentru că n-am negociat cu ministrul, ci cu colegul lui Adonis. Ieri era și sfârșitul președinției în uh, comisia noastră și trebuie să recunoaștem că am obținut totuși uh, niște lucruri. Nu vreau să reduc importanța activității noastre. O parte strategică importantă a acordului a fost obținută. Am obținut uh, tot felul de compromisuri, pe care nu le credeam uh, posibile la începutul negocierilor. Nu mă gândeam că Consiliul va merge atât de departe să accepte, de exemplu, principiul parteneriatului, codul de conduită, abordarea multifond și fonduri, uh, aspectele acestea orizontale. Iată, sunt uh, elemente pe care le-am putut obține și de aceea putem să spunem că până la urmă lucrurile s-au petrecut așa cum ne așteptam, cum uh, trebuia. Ieri am avut ultimul trilog pe acest pachet și va trebui să mai avem uh, încă o dată sprijinul Comisiei pentru ca să ne angajăm cu adevărat în sensul mandatului pe care l-am primit. Nu o să spun acest lucru în momentul în care președinția și ea la, la revedere. O să o fac probabil în această seară, pentru ca să putem să îndulcim lucrurile și acordul să intre pe calea cea bună. Plec de la ideea că în această seară vom ajunge la un acord și sper că mm, la rândul lui Consiliul se va angaja să înscrie în acord ceea ce a fost acceptat. Poate că am fost neobișnuit de diplomată ieri, dar cred că între noi putem să le spunem lucrurilor pe nume, pentru că altfel pierdem transparența despre care am vorbit atâtea luni în șir și dacă pierdem această transparență va fi foarte dificil pentru negocierile viitoare, deoarece colegii trebuie să se poată sprijini pe noi, să poată conta pe noi să negociem în funcție de mandatul care ne-a fost acordat și uh, să nu ne schimbăm părerea de la o zi la alta. Ian, o să pierzi timp pentru propriul tău raport pe care îl vei prezenta în curând, dar îți dau oricum cuvântul și acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Aveți dreptate. O să pierd uh, puțin timp uh, din timpul pentru raport, dar vreau să discut despre negocierile ITRE în sine destul de obscure. Este vorba despre un acord sau despre un contract? Pentru că serviciul juridic a spus, de fapt, că nu e posibil să ai un contract între Comisie și statele membre. Dar nu există o astfel de uh, problemă între statele membre și comisie. Această problemă de contract se referă la părțile vizate și uh, Uh, nu în statele membre și comisie. Fie avem un acord la nivel național între parteneri, fie mergem la comisie și comisia verifică dacă acest contract uh, corespunde și este conform textului juridic. Nu este vorba despre un contract între statele membre și comisie. Eu sugerez să precizăm acest punct, pentru că Există anumite întrebări care se pun la nivelul statele membre și din ce în ce mai des în legătură cu acordul între partenerii naționali, respectiv statele membre și Comisie. Comisia n-a făcut decât să aprobe acest acord uh, luat de alte părți participante din uh, motive diferite. Mai există și problema codului de conduită dacă e convenit între parteneri e un lucru, dacă este convenit între statele membre și comisie este alt lucru. lucru. Din punct de vedere juridic, situația este total diferită. Partenerii, da, am ascultat uh, acum un an ce s-a spus în cadrul grupului de lucru la Consiliu. Mi s-a spus că uh, mi, mi s-a spus cine vor fi acești parteneri. Pentru mine, partenerii sunt la nivel național și ei se pun de acord în legătură cu un contract, după care contractul se trimis la Consiliu. Așa interpretez eu lucrurile. Poate că mă înșel, dar... Dar acordul de parteneriat, zice doamna Constanță, deci ne punem de acord asupra terminologiei acord sau contract. El se are loc între statele membre și Comisia. Acesta este contractul de parteneriat. În textul versiunea engleză putem pune agreement sau contract, oricum, caracterul obligatoriu rămâne același. Am discutat îndelung. În germană situația nu stă la fel și de aceea trebuie să precizăm mai bine terminologia. Trebuie ca serviciul juridic să discute această problemă. Este vorba de un acord între statele membre și Comisia, asta este clar. La nivel național, am avut la început articolul 5, care spunea că urma să avem un acord în statele membre, între parteneri și respectivul stat membru. N-am obținut acceptarea acestui articol ca atare, dar am convenit că în cadrul negocierilor, și Lambert mă va corecta dacă greșesc, că în cazul stabilirii programului operațional și al punerii în executare a acestuia pentru gestionare, pentru evaluare și pentru control, vom ține cont de um, toate nivelurile de um, activitate, de muncă și programele în care partenerii sunt implicați. Am putut să obține acest lucru. Dar parteneriatul la nivel național nu trebuie să fie revăzut ulterior de comisie, pentru că tot ce ar conține el uh, ar fi fost deja negociat. Există, deci, pe de o parte, un acord de parteneriat. Am spus că, din punct de vedere strategic, este important ca ceea ce apare în acest uh, contract să fie negociat între statele membre și Comisie și apoi avem programul operațional. Aici avem nevoie de o flexibilitate diferită am acceptat uh, flexibilitatea pentru programul operațional. Are un sens, cu condiția ca principiul de parteneriat în cadrul statelor membre să fie menținut. Dar dacă nu sunteți atenți la ce vorbesc eu, nu o să mă ascultați, spune doamna Constanț. În statul membru, pute, puteți citi în articolul 5, în statul membru partenerii sunt parteneri la nivel regional, local, parteneri urbani, parteneri publici sau economici și sociali, mari organizații. De fapt, la articolul 5, noi am uh, făcut o listă a tuturor posibilor parteneri. Și în compromis ne-am referit mereu la articolul 5, 7 sau 8 în care principiul de parteneriat este, parteneriat este reluat. Și chiar și procedura este reluată. Am vorbit de guvern. Deci, guvernul interacționează cu comisia? Am putea să îi cerem directorului uh, comisiei să ne spună ce gândește despre acest lucru? Mulțumesc, spune doamna președinte. Poate că doriți să interveniți, dar știți, dacă vom continua aceste discuții, uh, ne vor costa foarte mult. Da, dragi colegi, a fost foarte clar că la început Comisia plecat de la ideea că era un acord între statele membre și comisie și că diferitele obiective sunt incluse în acordul respectiv. Dar avem și reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale și noi, ca Parlament, spunem că dacă aceste acorduri de parteneriat ar fi încheiate cu fixarea unor obiective între statele membre și Comisie, atunci, în prealabil, ar trebui să fim atenți ca statul membru să poată să-și numească partenerul și să se oblige prin contract să aibă legătură cu partenerul respectiv. Acesta este punctul vulnerabil. N-am auzit acest lucru din partea organizațiilor guvernamentale. Diverse regiuni ne-au spus uh, acest lucru. Ne-au spus că părțile care vor uh, intra în acest contract nu se gândesc la implicarea unor eventual partener Bineînțeles, pot să existe anumite condiții uh, speciale în cazul uh, realizării programului operațional, dar nu putem fi co-decidenți. Acest, această idee a fost respinsă. În Germania, landurile, regiunile vor fi parteneri contractuali în măsura în care își redactează propriul program operațional. Regiunile au ținut la acest lucru în comparație cu guvernul național, dar această situație nu se regăsește peste tot în Europa, la nivel de regiuni, unde în, în alte țări regiunile sunt mai slabe. Știu că există unele regiuni în Germania care deja și-au uh, redactat programul și care nici măcar nu se gândesc să implice orașele în programul respectiv. Și în acest caz uh, vor fi necesare noi discuții pentru ca lucrurile să fie mai bine precizate. Doamna președintă, Comisia dorește să participe la această dezbatere? Doamnă președintă. foarte pe scurt. o concluzie, da. Acordul de parteneriat este semnat între statul membru și comisie și prezintă prioritățile de finanțare negociate și convenite pentru statele membre în general, cu obiectivele tematice, Uh, pe care se vor concentra și celelalte uh, chestiuni referitoare la aplicarea principiilor orizontale, coordonarea între fonduri și alte instrumente de finanțare. Este deci un acord între statele membre și Comisie, iar principiul de parteneriat susține practic modul în care statele membre ar trebui să pregătească și să pună în aplicare acordul de parteneriat și programele. Și după cum am spus deja, există diferite categorii, există organizații regionale, locale, publice, autorități uh, publice, parteneri economici și sociali, reprezentanții societății civile. Toți aceștia ar trebui să participe la procesul uh, național de pregătire a acordului de uh, și a pregătirii punerii în aplicare a fiecărui program. Iar modul în care ar trebui organizat acest lucru, modul în care va fi pus în aplicare principiul de parteneriat face, par, face obiectul atenției codului de conduită. Lambert, dorește să intervii? Da, bineînțeles, acestea sunt puncte principale pe care trebuie să le precizăm mai bine, să le lămurim. Pentru că există păreri diferite, percepții diferite. I, I felt that the... Trebuie să spun că la început mi s-a părut că Consiliu se aștepta ca tot ce negociase în sânul său putea să fie uh, în tot ce se hotărâse putea, se putea baza pe comisie 100%, dar uh, comisia a intervenit uh, în altă direcție și au adus uh, sugestii de compromis, de text, lucru de asemenea uh, care a contat în poziția rigidă a primului uh, text al Consiliului. Dar, desigur, clarificările sunt uh, utile. Cât despre aceste parteneri, parteneriate de, și acorduri parteneriate, n-am gândit ca acestea să includă și uh, organismele uh, descentralizate. Acum s-a stabilit un nume, nu putem să avem două nume pentru același lucru. Dar chestiunea a revenit uh, textul de la articolul 5 și acolo organismele la nivelul uh, intern din fiecare stat sunt mai bine definite și trebuie să vedem cum s-ar putea în practică să avem un text bun uh, și vedem, se negociază în seara aceasta, deci să, textul să reflecte ce am discutat aici. Uh, Ian a discutat și chestiunea zonelor urbane. Da, am luat în considerare și în acordurile de parteneriat principiul pentru definirea zonelor urbane unde uh, E nevoie să fie implementate principiile de dezvoltare durabilă urbană. Nu creăm aici noi organisme. Încă sper că vom putea ajunge la un rezultat bun în țara aceasta, dar va fi greu. Să vedem ce se întâmplă. Mulțumim. Încheiem prin, cu aceasta punctul respectiv pe ordinea de zi. Încă mai avem câteva pe ordinea asta de zi dar înainte să trecem la acestea, o să vă informez ce decizii au fost luate aseară de către coordonatori în ceea ce privește alocarea raporturilor raportelor și avizelor și avizelor nelegislative. Sectorul cultural pentru ECR, pentru infrastructuri uh, maritime către PPE, pentru reindustrializarea Europei către SND, de asemenea, am discutat uh, un raport din proprie inițiativă și s-au luat două decizii, una privind propunerea PPE. Uh, se va elabora un proiect, uh, un raport din proprie inițiativă în ceea ce privește efectele constrângerilor bugetare pentru uh, autoritățile regionale și sper că se vor adăuga și locale și apoi un uh, raport privind uh, punerea în aplicare. Socialiștii au uh, propus eficiența energetică în contextul locuințelor. Încă trebuie să mai ajustăm puțin titlurile acestor rapoarte. În același timp, GUE și Verzi vor prezenta în formă scrisă propunerile lor pe care le-au prezentat în formă orală aseară. Apoi, în ceea ce privește studiile externe, am hotărât să se solicite un studiu extern uh, pe marginea punerii în aplicare, evaluarea implementării parteneriatelor în contextul um, reglement, reglementar curent. Um, va trebui să mai ajustăm uh, și aici uh, titlul. Și, de asemenea, coordonatorii va trebui să mai hotărească și datele concrete ale delegațiilor comisiei noastre de anul viitor, pentru că inițial ne-am gândit unde să mergem și cam în ce săptămâni, dar trebuie să mai stabilim și zilele exacte, lucru pe care îl vom face la următoarea reuniune. Și mai avem acum încă două uh, rapoarte uh, din partea lui Ian Olbrecht, informații referitoare la uh, dispozițiile pentru fondul uh, pentru FEDER și apoi uh, și raportul domnului Boștinar privind fondul de coeziune. Mai avem foarte puțin timp pentru aceste două rapoarte. Acum, Ian, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În realitate, toate elementele legate de FEDER depind de dispozițiile comune și de aceea dezbaterea privind regulamentul prin dispozițiile comune și trialogul acesta este foarte important uh, și pentru FEDER. Uh, pe scurt, în primul, uh, primului, în timpul primului dialog am stabilit care ar fi domeniul de aplicare și dimensiunea teritorială, dar după aceea Um, o să vă explic mai departe, dar mai așteptăm și încă o, o versiune a Consiliului, uh, cea de-a patra. La cea de-a doua reuniune pe care am avut-o cu, la, cu privire la concentrarea tematică, însă, de fapt, Consiliul nu a vrut să încheie niciunul dintre aceste elemente înainte de deciziile finale privind dispozițiile comune și apoi poate și privind cadrul financiar multianual. De ce? Pentru că în cadrul concentrării tematice avem problema categoriilor de regiune, o chestiune foarte sensibilă și în cadrul comisiei noastre. E vorba de uh, regiunile de tranziție, pentru că avem uh, regiunile mai puțin dezvoltate pe cele mai dezvoltate și problema este să avem uh, aceste regiuni de tranziție poziție sau nu. După cum știm, la ultima propunere în ceea ce privește cadrul financiar multianual, în această propunere, domnul Rovanucă include și aceste regiuni de tranziție. Deci putem să ne gândim că în propunerea uh, finală, pachet de negocieri, vor apărea aceste regiuni de tranziție aprobate de către statele membre, dar problema este cât bani să meargă către acestea și apoi cum vor fi tratate aceste regiuni de tranziție în ceea ce privește eligibilitatea. Și de aceea concentrarea tematică uh, intră în aceste tipuri de regiuni. Și noi uh, ce am propus, noi, Parlamentul European? Noi am propus să avem trei tipuri de regiuni, mai puțin dezvoltate, de tranziție și mai dezvoltate, să nu discutăm sumele de bani, pentru că iarăși e o problemă uh, destul de grea, și să propunem tipuri diferite de concentrare tematică. De fapt, trei tipuri de concentrare tematică și nu așa cum a fost propus de către um, Comisie și de către Consiliu, și anume două tipuri. Pentru că propunerea din partea Comisiei a fost aceea să uh, um, le tratăm pe cele de tranziție și pe cele mai uh, dezvoltate împreună, în același fel. Și noi propunem să fie tratate diferit, separat. Adică să fie 50% uh, pentru cele mai puțin dezvoltate, 8, 80% pentru cele mai dezvoltate și noi propunem 60-70% pentru cele de tranziție. Și cam aceasta ar fi diferența. Din propunerea noastră, trebuie să fie uh, primele trei obiective tematice trebuie să fie deschise și unui al patrulea. Noi am propus să fie un al patrulea obiectiv deschis, Comisia a propus uh, TIC. Dar și ONG-urile au spus acest lucru, că dacă, să zicem, al patrulea obiectiv ar fi transportul și transportul practic ar, ar înghiți toți banii din uh, obiectivele tematice. De aceea ne aflăm în această poziție să păstrăm uh, în mandat cel de al patru obiectiv să rămână deschis sau să fim de acord cu uh, Comisia și cu Consiliul să fie uh, TIC. Mai apare și problema eliminării treptate. Dacă nu există regiuni de uh, tranziție, apare eliminarea treptată. Dacă apare acestea, avem fo- fostele puțin dezvoltate care uh, uh, pot deveni acum regiuni de, de mai puțin dezvoltate, care propunem să fie toate ca cel de tranziție și mai avem și o eliminare treptată a celor mai dezvoltate. Iată o poziție mai puternică din partea Consiliului și a Comisiei. Vă informez că lucrurile vor fi grele. Mai avem și problema eficienței energetice, dar nu știu dacă e chiar așa de gravă, pentru că aproape toată lumea e de acord că uh, schimbarea de la 6 la 15 și uh, până la 22 în regiunile mai dezvoltate, nu prea sunt uh, probleme majore aici. Și mai apare și problema cum să tra- um, tratamentului uh, alocațiilor speciale pentru regiunile periferice, ultraperiferice. Dar noi nu prea ne-am implicat în aceste elemente. E o chestiune care um, are loc în acest moment în cadrul Consiliului. Voi încheia prin a spune la început că în acest moment Așteptăm uh, ultima versiune pentru cel patru obiectiv și ne pregătim pentru dezbaterea finală în ceea ce privește tema, concentrarea tematică, dar atâta timp cât uh, dispozițiile comune nu sunt uh, încheiate, nu cred că um, Consiliul va deschide dezbaterile pe marginea acestui subiect. Și în încheiere sunt de acord cu Constanț spunând că sper că și irlandezii vor fi la fel uh, de competenți ca Adonis, indiferent de nu în modalitățile de lucru, care au fost oarecum destul de grele, dar trebuie să spun că a fost foarte profesionist. Poate că metoda de lucru a fost un pic grea, dar trebuie să fim cinstiți în ceea ce privește președinția Ciprului, că în, uh, în domeniul profesionismului nu avem ce să spunem, a fost uh, la nivelul cel mai ridicat. Mulțumesc, spune doamna președintă. Poate că uh, am putea să discutăm câteva minute pe marginea raportului lui Ian. Nu, se pare că nu, nu vrea să adauge nimic nici comisia. Trecem acum la domnul Boștinaru. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Da, meeting. N-am avut decât o ședință, o întâlnire, faptul, datorită faptului că uh, de la Consiliu s-a venit foarte târziu cu o propunere, dar vorbind despre evoluție, aș vrea mai întâi să mulțumesc pentru disponibilitatea Comisiei. Am avut uh, o ședință excelentă de pregătire a poziției noastre înainte de începerea dialogului tripartit și asta a ajutat foarte mult eforturile noastre pentru a obține rezultate. Acum începește conținutul dialogului tripartit ca atare. În general sunt satisfăcut de rezultat pentru că am uh, realizat uh, rezultate bune și uh, aș vrea să vă explic anumite lucruri. În ce privește punctele cheie, cum ar fi investițiile în mediu, am fost de acord că Comisia va face o astfel de propunere de a include referințele noastre la eficiență energetică și la o reducere a emisiilor de uh, carbon. Toată lumea uh, a fost în favoare. De asemenea, în articolul 2, introducerea referinței la uh, facilitatea Connecting Europe pentru că se va face un transfer de bani. Uh, Consiliul și Comisia s-au opus, Consiliul a spus că nu au mandat să facă asta, dar noi am insistat în numele Comisiei noastre și cu mandatul pe care l-am avut uh, și de asemenea ar trebui să menționăm în uh, uh, regulament atâta vreme cât acest subiect afectă Uh, regulamentul și vom rediscuta acest lucru odată ce se va găsi un acord asupra uh, acordului financiar. Am căzut de acord să excludem nu doar de comisionare, dar și construcția de uh, centrale nucleare. A fost un acord general și prevederea care exclude anumite activități legate de ETS. Avem același amendament ca și Consiliul astfel încât amendamentul nostru a fost păstrat. Asta înseamnă că încălzirea și cogenerarea ar putea să fie uh, acceptabile cu excepția motoarelor combustie internă, așa cum a fost uh, contribuția. Acum, în ce privește cei plus 20 MW. Aici am avut o problemă și vrem să vorbim despre priorități de investiții care afectează fondul de coeziune și este cunoscut în articolul numărul 3. În fine, posibilitatea eficienței energetice și folosi uh, uh, amendamentelor Consiliului și aici poziția noastră a fost aproape identică. La articolul 3, priorități de investiții, Consiliul va face propunerea de a include cu o formulare diferită, dar cu același sens, faptul că IMM-urile ar trebui să fie beneficiarii, uh, primii beneficiari acestei, acestor măsuri de eficiență. Dar e și un acord privind Natura 2000 între cele două țări. Problema reală pe care am avut, tocmai am menționat mai înainte, a fost că atât în Consiliu cât și Comisia s-au opus uh, amendamentului de introducere a susținerii de investiții pentru uh, încălzire, cogenerare și rețeaua de distribuție. Consiliul s-a opus nu pe conținut, ci pentru că ei considerau că prin această investiție am putea închide ușa altor investiții care nu sunt menționate. Uh, acesta este un pic inacceptabil pentru că am vrut foarte mult ca încălzirea și cogenerarea cu o mare eficiență să fie investiții prioritare și nu orice prioritate așa, ci o primă prioritate și aș vrea să vă spun că am avut discuții informale cu toți membrii echipei de negociere. Toți au fost de acord să susțină această idee și vreau foarte mult să uh, păstrăm această poziție. Pe același subiect aș vrea să menționez o idee care a fost uh, acceptată de toate părțile. Să avem aceleași propuneri în ERDF și în fondul de coeziune atunci când ne ocupăm de probleme cum ar fi uh, încălzirea <clears throat> și uh, centrale de cogenerare. Deci să folosim aceleași uh, propoziții este foarte important și să avem coerență și uh, consecvență. Ultimul meu comentariu. Pun la îndoială faptul că Consiliul a venit cu această idee de a se opune încălzirii, în timp ce un număr important de state membre au susținut foarte puternic această idee și sunt și mai vocale acum după ce au ascultat uh, rezultatul ultimului nostru dialog tripartit. Aici încă sunt optimist că până la urmă va exista un acord uh, pentru că pentru Parlament și pentru Comisia noastră este foarte important și e foarte, uh, aproape uh, foarte clar. Mulțumesc. Mulțumesc un comentariu în contextul a ceea ce a spus Victor. Trebuie să ținem seama de faptul că statele membre știu care sunt anvelopele naționale și putem avea și poziții adiționale pe multe chestiuni. În ce privește regiunile în tranziție, Nicolas, uh, dacă nu mă înșel, la ultima negociere au dispărut parantezele de acolo, nu? Deci avem aceste regiuni. Da, sigur, nu există un acord final. Alte comentarii la ce a spus Victor? Da. Nicolas Goodmanis. Întrebare. Ce facem cu lista de proiecte? Va fi în anexă? Și cine decizie? Cred că nu noi. Trans a votat pentru lista de proiecte, nu? Deci noi o luăm așa cum e. Deci, lista proiecte. Dacă se întâmplă facilitatea Connecting Europe, deci care e situația? nu e loc unde să nu trebuie menționată lista de proiecte în regulamentul pentru fondul de coeziune. Fondul de coeziune va fi afectat dacă se vor transfera banii, dar ei vor avea propria lor listă de proiecte. Asta a fost uh, propunerea originală a Comisiei. Mulțumesc. Ah, scuze, am uitat să vă spun. Rezultatul prim, un rezultat detaliat al primului uh, dialog tripartit este pregătit de către uh, secretariat. Puteți să-l examinați. Aș vrea și eu să vă informez că seara trecută am avut o ședință cu președinția irlandeză și există un angajament puternic să avem întregul proces de negociere finalizat din timpul uh, președinției irlandeze. Și asta ar însemna că în comisie probabil că am uh, vota undeva în martie. Deci e o șansă să terminăm până în vară. Asta negociem. Așadar, dacă nu mai sunt alte comentarii, aș dori să închid acest punct și să vă informez că următoarea ședință este una de trei zile și jumătate, 21-24 ianuarie și avem deja des, multe date pentru deci va fi foarte uh, pentru dialogul tripartit, deci vom avea de muncă mult în ianuarie. Și uh, Crăciun fericit și un an nou bun tuturor. Vă mulțumesc și mulțumim și interpreților.